Okay, dear members of the... Stimați colegi, putem să reluăm ședința Comisiei pentru Dezvoltare Regională. Avem un punct foarte interesant acum pe ordinea de zi. Sunt încântată să-l pot uh, saluta pe domnul Jirki uh, Katainen astăzi. Vom avea un schimb de opinii cu vicepreședintele Comisiei Europene. Domnia sa a fost între 2011 și 2014 prim-ministru al Finlandei, dacă nu mă înșel. Iar acum, iată, este vicepreședintele respons responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate. Mai avem și un al doilea invitat de marcă, domnul Wilhelm Molterer, fost membru al Parlamentului uh, austriac și din 2011 încoace vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții. Domnia sa are o responsabilitate specială în ceea ce privește politica de coeziune. În dimineața aceasta ne-am adoptat avizul pentru Comisia Econ cu privire la Fondul European pentru Investiții Strategice. Știm deja că s-a negociat o poziție de, a Consiliului cu privire la acest fond. După ce vom a, vota și noi acest uh, rapoartele noastre, vom putea să trecem la trialoguri cu celelalte uh, instituții europene. Ne dorim ca noul fond să meargă în mână cu uh, politicile de coeziune deja existente. Se dorește ca și pe viitor politica de coeziune să sprijine IMM-urile. Trebuie să ținem cont uh, de, de asemenea de revizuirea în curând a strategiei UE 2020. Iată o mulțime de teme pe care le putem discuta astăzi cu oaspeții noștri și vă sugerez să folosim procedura binecunoscută și anume mai întâi de toate să le dăm cuvântul invitațiilor noștri, domniile sal, lor vor putea să ne prezinte activitățile în curs și cele viitoare, iar mai apoi vom putea da cuvântul membrilor comisiei, începând cu uh, coordonatorii. Vom avea astfel o sesiune de întrebări și răspunsuri. Bineînțeles, invita- invitații noștri sunt persoane foarte uh, ocupate, Așadar, uh, cel târziu la ora 16 și 15 minute va trebui să fi încheiat runda de întrebări și răspunsuri. Prin urmare, când vă dau cuvântul, vă rog să adresați întrebările într-o manieră cât mai concisă cu putință pentru a putea respecta acest uh, timp alocat nouă. Voi începe prin a-i da cuvântul vicepreședintelui comis- Comisiei, domnul Katainen. Doamna președintă, stimată doamnă, stimați domn, vă mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adresată. Voi uh, fi subcint, aștept cu nerăbdare însă întrebările și comentariile dumneavoastră. Cred că acestea sunt mai importante decât uh, predicile pe care le-aș putea ține eu. Important este ca Face să aducă cu sine rezultate. Bei deja investește 60-70 de miliarde pe an în diferite proiecte de, de investiții, în diferite proiecte. Iar noul fond va fi un complement adus practic activităților BEI și se va concentra pe proiectele de mare risc. Există mai mulți piloni în contextul acesta pe care nu trebuie să-i uităm. Uh, în primul și în primul rând, IMM-urile am uh, vizitat deja o serie de state membre și uh, în urma vizitelor mele mi-am dat seama că majoritatea statelor membre spun clar că IMM-urile nu dispun de capital. Uh, IMM-urile pot primi împrumuturi de la bănci, într-adevăr, dar din pricina faptului că nu dețin capital suficient, nu pot până la urmă obține aceste Uh, credite de care au nevoie și tocmai de aceea vrem ca acest fond să le vină în ajutor. Vrem să acoperim această lacună. Nu vrem să intrăm pe felia băncilor sau altor instituții financiare, nici pe departe, ci vrem să venim cu un complement al acestor activități bancare. De asemenea, proiectele de infrastructură. Ei bine, în cazul acestora, fondul trebuie să investească în acele proiecte care, fără uh, garanțiile europene, nu ar fi niciodată demarate. Deci, adiționalitatea este esențială pot fi folosite fondurile structurale ca și elemente cofinanțare în acele proiecte pentru care Face va oferi garanții. Deci am avea investitori privați care își investesc propriile, propriile fonduri și pe lângă aceste investiții private, FACE ar putea veni cu o garanție, uh, iar Uh, mai apoi, la această combinație s-ar putea adăuga și fondurile structurale. Această, această combinație este cât se poate de posibilă, iar statele membre trebuie să evalueze posibilitatea aplicării uh, unei asemenea structuri. Încă ceva pentru politica de investiții. E important ca procesul de selecție să fie independent, cât mai independent cu putință. În vizitele mele prin uh, statele membre, în cursul întâlnirilor cu investitorii privați, mi-am dat seama că toată lumea se întreabă cine anume va uh, selecta proiectele. Am răspuns de fiecare dată că e vorba despre un comi- uh, o comisie de investiții independentă. Această comisie sau acest comitet va analiza proiectele și va decide dacă vreun proiect merită sau nu să primească garanții europene. Nu se va face niciun fel de selectări, preselecții uh, ci decizia va fi luată de către această comisie pentru investiții. Uh, selecția se va face pe baza meritelor uh, proiectelor. Iar lucrul acesta este foarte important pentru investitorii privați, pentru că doar astfel îi putem atrage, într-adevăr, alături de noi. De asemenea, investitorii se întreabă de unde anume vin fondurile, ce linie bugetară va fi uh, folosită, de unde vin garanțiile acestea europene. Vor să știe de la bun început de unde vin banii. Investitorii întreabă dacă se vor purta negocieri anuale bugetare. Ei bine, așa ceva ar genera o mare nesiguranță. Eu am spus întotdeauna că propunerea Comisiei este una foarte clară. Garanțiile nu pot să, fi, să se bazeze pe procese de negociere bugetară anuală, ci vor fi adunate în prealabil. Trebuie să ne asigurăm că toată lumea știe și poate vedea de unde vin fondurile. În Parlamentul European uh, s-a spus uh, din nou și din nou că n-ar fi neapărat necesare 16 miliarde de garanții. Uh, colegul meu, domnul Molterer, Uh, vă va explica ce s-ar întâmpla în cazul în care n-am avea aceste garanții de 16 miliarde. Problemele ar fi mari uh, pentru BEI și, de asemenea, credibilitatea Uniunii Europene ar scădea. Fondul trebuie să fie cât mai credibil cu putință. Trebuie să fie uh, transparent, credibil de asemenea, trebuie să ne asigurăm că procedura de selectare a proiectelor este într-adevăr independentă și transparentă și abia după ce aceste două criterii vor fi atinse, vom avea într-adevăr un fond care să, să aducă cu sine beneficii. S-a tot vorbit despre Orizont 2020 și CEF și motivul pentru care Comisia folosește aceste surse de finanțare. Parlamentul European uh, propune folosirea fondurilor structurale și a fondului uh, uh, din alocat politicii agricole comune. Ei bine, Comisia se opune acestei propuneri. Folosim Orizont 2020 și CEF din pricina faptului că proiectele care vor fi finanțate de FACE sunt până la urmă aceleași tipuri de proiecte care ar fi fost finanțate de instrumentele Orizont 2020 și CEF. Prin urmare, trebuie să decidem dacă vom folosi 2,7 miliarde de euro pentru a oferi granturi pentru cercetare sau Uh, vom folosi aceeași uh, sumă pentru a finanța proiecte care până la urmă ar genera o cercetare mai detaliată decât cea care ar fi uh, finanțată doar din Orizont 2020 sau CES. Să ne uităm ce se întâmplă în statele în care cercetarea este foarte dezvoltată. Ei bine, în aceste state se folosesc și granturi, dar în esență cea mai mare parte a cercetării se derulează în uh, în, uh, împreună cu uh, diferitele proiecte uh, finanțate. Tocmai m-am întors din, uh, din Cipru. Ei bine, în Cipru s-au folosit mult uh, fondurile oferite de BEI și uh, universitatea, uh, universitățile care din, uh, din uh, Cipru m-au uh, asigurat că, datorită creierii acestui uh, fond, vor putea să își continue activitățile de, de cercetare. S-a tot vorbit despre cercetarea de bază care n-ar mai, care ar avea de pierdut din pricina creierii acestui fond, dar vă asigur că, iată, actorii implicați ne uh, transmit într-o manieră cât se poate declară faptul că, din potrivă, fondul acesta de investiții strategice nu va face decât să le sporească activitățile. Deci instrumente financiare pentru cercetare s-au folosit deja și în continuare se vor folosi. De asemenea, CEF uh, și Orizont 2020 împreună reprezintă vreo 70% din rubrica 1A. Dacă aceste resurse n-ar fi folosite, atunci ce ar mai rămâne Galileo și uh, Erasmus, nu-i așa? Și aceste Uh, programe nu ar avea de câștigat uh, în cazul în care am folosit doar uh, instrumentele financiare. Doamna președinte, cam atât am avut eu de spus. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar. Cu siguranță vor mai fi și alte întrebări și vom mai avea subiecte de discutat. Acum îi dau cuvântul domnului, domnului Mulderer. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, estimați uh, membri. În primul rând vreau să vă mulțumesc, uh, să vă felicit pentru rezultatul obținut până acum. Totul se referă la creșterea economică și locurile de muncă. Asta a fost foarte clar de la început. Împreună cu Comisia suntem doresc să facem uh, totul pentru a încuraja creșterea economică și crearea de locuri de muncă, dar există un element care este cel puțin la fel de important. E vorba de diferența de finanțare. Știți că suntem cu 15% sub nivelul din 2007 în acest uh, domeniu, pe când uh, deși s-au făcut eforturi în ultimii ani, încă suntem rămași în urmă și rezultatul este că pierdem din competitivitate la nivel european. Deci trebuie să sprijinim investițiile, nu doar să creăm posibilități de crearea locurilor de muncă, ci trebuie să ridicăm competitivitatea în uh, piața globală pentru Europa. E important să avem în minte ambele elemente deci, um, acoperirea acestui, acestui deficit de investiții, în același timp încurajând competitivitatea Europei, atât în sectorul privat cât și în cel de stat. E un element cheie al acestei inițiative. În al doilea rând, comisarul Katainen a menționat că Banca Centrală Europeană este există pentru a fi activă și când uh, piața uh, dă greș. Care e situația din piață? Știm că există o diferență, o, o lacună de finanțare, dar există și o lacună de, pre, de productivitate. În acest moment uh, nu suntem constrânși de lichiditate. Din potrivă, lichiditatea există și în sectorul privat și în sectorul bancar. Problema care este atunci? Avem o capacitate cu risc scăzut în rândul băncilor comerciale. Avem o capacitate limitată însă în sectorul uh, public pentru investiții. În comparație cu alte regiuni din lume, o piață subdezvoltată de capital și de aceea această inițiativă e foarte importantă și avem nevoie ca parte a planului Juncker trebuie să ne gândim foarte bine cum să lăturăm obstacolele care stau în calea investițiilor. Deci, de aceea, Banca eh, Europeană a fost pentru această inițiativă, pentru a servi interesele cetățenilor europeni. Banca Europeană de Investiții este foarte activă deja. Am făcut anul trecut uh, împrumuturi de 77 de miliarde de euro, cam 70 de miliarde în uh, cadrul Uniunii Europene. Prioritatea noastră este să sprijinim IMM-urile, infrastructura, în al doilea rând, eficientizarea resurselor și inovația. Acestea sunt principalele noastre priorități și cred că FACE este foarte important ca un element tradițional de creștere a puterii de foc a băncii noastre de investiții. Pe de o parte cantitativ, dar și calitativ pe de altă parte. Deci care este principala temă este că prin FACE primim garanția că putem să ne asumăm mai multe riscuri investind în afaceri și în diverse tipuri de produse financiare. Deci, uh, vreau să confirm ceea ce spunea Comisia. Cheia pentru noi este validitatea și uh, siguranța garanției care trebuie depusă din prima zi și care ne va permite să începem imediat să trecem la treabă, dar este și o precondiție pentru ca noi, Banca Europeană de Investiții, să fim tratată ca o instituție de risc triplu A. Deci se consolidează capacitatea noastră de a servi investițiile în Europa. În al doilea rând, vă cerem să sprijiniți împreună cu Comisia o structură de guvernanță foarte flexibilă și malabilă. Dacă vorbiți uh, cu cei din sectorul privat, care ar fi probabil uh, interesat să investească în proiecte, condiția este că trebuie să au un proces de selecție foarte profesionist și o echipă care să garanteze foarte bine disponibilitatea fondurilor. Pentru că dacă am avea un instrument greu la dispoziție, uh, am distruge însă și ideea de investiție. Deci asta este uh, una dintre aspectele, unul dintre aspectele cheie prin care acordăm uh, încurajarea, uh, încurajare pentru investitori să um, pornească la drum. Și mai există trei posibilități pentru sprijin suplimentar. IMM-urile uh, pot apela fonduri din Fondul European de Investiții. Vedem pe piață o nevoie sporită pentru sprijinul <clears throat> întreprinderilor mici și mai ales medii. E vorba de acele întreprinderi uh, care se concentrează pe uh, inovație, pe cercetare și pe export. Inovația pentru noi, educația, pregătirea, competențele reprezintă elementul cheie pentru uh, încurajarea investițiilor. Apoi mă referam la infrastructură. Infrastructura mm, înseamnă foarte multe lucruri, nu doar drumuri și căi ferate, înseamnă și telecomunicații și infrastructură socială în care se va investi. Deci IMM-uri, infrastructură, inovație, dar mai este și a patra componentă și vă rog să nu subestimați acest al patrulea element, capacitatea consultativă. Avem nevoie de această inițiativă mixtă pentru a sprijini atât expertiza tehnică pentru pregătirea și punerea în aplicare și administrarea proiectelor, E vorba de sprijinul pentru dezvoltarea de instrumente financiare, mai ales în domeniul autorităților publice și componenta de uh, creșterea capacităților pe partea de promovare, atât în sectorul privat cât și în cel uh, public. Iată acest al patrulea element cheie pentru o poveste de succes și știu că sunt foarte multe inițiative uh, deja în desfășurare, unele sunt în desfășurare deja, precum Defy Compass, o inițiativă deja lansată. Coeziunea este o prioritate pentru banca noastră, lansată în, încă de la lansare din 1958, este o prioritate și rămâne o prioritate pentru noi. Nu înlocuim nimic prin face, ci aducem o completare, o consolidare, consolidare a politicilor de coeziune. Anul trecut, uh, cam 30% din fonduri, 24-25 uh, de miliarde, au fost dedicate fondurilor de coeziune. Ce putem face prin această nouă inițiativă pentru a crește, de asemenea, uh, puterea de foc a instrumentelor pe care le avem la dispoziție putem uh, să ne asigurăm că banii uh, publici sunt mai bine cheltuiți. Deci fondul de coeziune este un punct de pornire pentru mine care uh, vine în sprijinul politicilor de coeziune și a perspectivelor pe termen lung. În Deci coeziunea pentru uh, Banca Europeană de Investiții rămâne o prioritate, a fost întotdeauna și credem că pe termen lung această politică poate duce la o creștere a eficienței politicilor de coeziune, fiindcă suntem gata să acționăm în toate cele 28 de state membre, suntem gata să cooperăm cu instituțiile de promovare la scară națională sau platformele regionale și locale pentru a da acestor inițiative un impuls uh, suplimentar. Vă rog, dragi colegi, să, deci să votați pentru uh, punerea în aplicare a fondului de coeziune cât mai curând posibil, pentru că europenii au nevoie de aceste opțiuni. Thank you. Thank you, Mr. Mulțumim, domnule Molterer. Acum începem cu lista vorbitorilor, primele întrebări, coordonatorii pol, grupurilor politice și apoi vom continua cu uh, ceilalți membri ai comisiei. Domnul Van Nistelrooy de la PP. Da, mulțumesc, uh, mă bucur să vă avem aici ca oaspeți uh, pe uh, ca oaspeți ai comisiei noastre. Aveți, uh, domnule vicepreședinte, un portofoliu foarte amplu și mm, mă bucur că putem uh, să avem aceste schimburi de vederi uh, în mod regulat. Înțelegem că astăzi este o dezbatere despre FACE. Am dezbătut și noi dimineață și am votat uh, ceva pe marginea acestui proiect. Uh, nu trebuie să ne convingem unii pe alții de utilitatea acestui proiect. Cred că întâi uh, trebuie să aprobăm aceste lucruri și pe urmă să începem negocierile, poate nu cu dumneavoastră, dar cred că mai ales cu Consiliul. Elementul cheie este că deja în regulamentul, în reglementările noastre am avut uh, instrumente care au mers în uh, direcția fondurilor uh, rotative care să, să poată fi interschimbabile și am studiat experiența facilității pentru uh, partajarea riscului în cadrul uh, proiectului Orizont. Deci, uh, eu personal vreau doar să spun că mi-ar plăcea să mai avem o dezbatere pe tema actualizării programelor operaționale și contractelor de parteneriat cu statele membre pe baza tocmai acestor uh, fonduri uh, europene de investiții și structurale, FACE. Avem acest uh, instrument, vom adopta acest instrument, sigur că se pare că noi suntem de o parte a balanței și Consiliul de cealaltă parte să s-a ajuns în momentul în care trebuie să vedem cum putem învăța. Cum, adică trebuie să vedem uh, cum va funcționa această inițiativă în anii următori uh, și cum vom folosi și celelalte instrumente pe care le avem la dispoziție, care nu se exclud reciproc. Echipele dumneavoastră trebuie să colaboreze foarte bine și să coordoneze activitățile împreună cu autoritățile în funcție în statele membre. Vrem să evaluăm lucrurile dintr-o perspectivă realistă, dar nu putem ști exact, uh, nu putem ști cum se vor petrece lucrurile. Trebuie să vedem dacă, într-adevăr, această inițiativă va contribui la obiectivele propuse în cadrul politicilor sociale, economice și de coeziune, fără de care nu există Europa. Deci uh, sunt uh, teme transversale care trebuie uh, abordate. Și încă ceva, pe termen mai lung, după 2020, va trebui să avem rezultate pe care să le examinăm, să vedem, uh, uh, de exemplu, de ce pentru anumite activități este nevoie să ne asumăm riscuri sporite, pentru altele nu. Și atunci trebuie să venim uh, și să vedem care este valoarea adăugată a activităților cu o rată de risc ridicată. Putem, de exemplu, să analizăm investițiile de acum 10 ani, să vedem dacă banii au fost uh, folosiți corect și care sunt rezultatele vizibile în prezent. Unele dintre activități probabil că n-au putut fi continuate și banii nu s-au întors în uh, sistemul bancar european. Da, deci ca să evităm greșelile trecutului, vă rog să reveniți peste jumătate de an, peste un an și împreună vom uh, analiza practicile din cadrul dezvoltării politicilor regionale și eficiența lor. Mulțumesc, domnule Van Nistelrooy. Doamna Crel. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, domnule Molterer. Socialiștii și democrații au sprijinit întotdeauna programul de investiții. Am cerut investițiile în momentul în care se vorbea doar despre austeritate. Iată, investițiile vin mai târziu, dar măcar vin odată. Deci sprijinim acest proiect. Dar, domnule Katainen, când îmi spuneți că nu se pot obține, obține banii din alt loc. Când îmi spuneți că uh, fondurile pentru agricultură și fondurile structurale nu pot fi atinse, ei bine, dați-mi voie să nu vă mai cred. Știți prea bine că fondurile agrare și fondurile structurale sunt deja împărțite între statele membre și dacă ați fi vrut să luați bani de acolo, Consiliul nu v-ar fi lăsat. Prin urmare, uh, statele membre pot să fie de acord cu propunerea dumneavoastră. Și de ce pot să, să fie de acord? Pentru că nu-i costă deloc. Nu-i costă nimic. În cazul în care, spre exemplu, uh, Germania ar fi pus 8 miliarde la, de euro la dispoziție pentru acest program de investiții și nu doar pentru uh, și nu l-ar fi pus doar în uh, investit doar în uh, proiectele acelea demarate în Germania, atunci jumătate din pro, problemă s-ar fi rezolvat. Deci, Iată, iată de ce vreți banii de la Orizont 2020 și de la uh, CEF. Acum când îmi spuneți că Până la urmă, cercetarea ar fi la fel finanțată și prin FACE, cum era și prin Orizont 2020 și prin CEF. Ei bine, din nou nu vă cred. Uh, prin Orizont 2020 se investește în cercetarea de bază. Este vorba despre proiecte pe care le-am cercetat împreună cu Comisia Europeană și s-a constatat în urma uh, evaluării noastre că tocmai e nevoie de acest instrument special Orizont 2020 pentru promovarea promovarea cercetării de bază. Iar acum, din nou, uh, dumneavoastră veniți și ciuntiți aceste, aceste instrumente. Deci, Dați-mi voie să vă întreb, tocmai de aceea, chiar depinde, cele șai, uh, acel rating de 3A de cele 16 milioane pe care, miliarde pe care le putem uh, noi găsi pentru a le pune ca, ca și garanții, oare chiar ratingul ar fi uh, periclitat în cazul în care am decide până la urmă să găsim fonduri pentru garanții așa anual în urma unei proceduri bugetare, chiar uh, dispare lumea în cazul în care decidem să adoptăm o manieră mai creativă de găsire a fondurilor necesare decât cea pe care o propuneți dumneavoastră? noastră. Și uh, Bine, e clar că fondurile acestea trebuie să fie găsite de undeva, dar în același timp trebuie să ne dăm seama că este vorba despre fonduri ale cetățenilor europeni și, prin urmare, trebuie să fim atenți în ce investim acești bani. De aceea, Parlamentul European își dorește ca proiectele finanțate să nu aducă niciun fel de atingere obiectivelor, spre exemplu, celor înscrise în strategia 2020. Deci Parlamentul European are dreptul sau ar trebui să aibă dreptul să evalueze la rândul său proiectele. Uh, nu cred că aduc atingere uh, fondului în cazul în care spun că Parlamentul European ar trebui să fie implicat în selectare. Parlamentul European nu a fost niciodată instituția care a frânat activitățile care ar fi trebuit să aducă beneficii regiunilor, uh, IMM-urilor sau cetățenilor europeni. Prin urmare, nu va face nici acum. Și încă ceva. Uh, s-au cristalizat deja criteriile de selectare a proiectelor. Știu că în Germania, dar și în alte state membre există liste enorme de proiecte care costă mai mult decât am putea noi să le dăm și se mai adaugă și alte proiecte la aceste liste. Vreau să vă întreb în ce, care sunt criteriile pe baza cărora veți decide ce este finanțat și ce nu. Mulțumesc, doamnă Crel. Nu văd niciun coordonator de la ECR. Prin urmare, îi dau cuvântul uh, domnului Iacovcici de la ALDE. Hvala lijepo, Mulțumesc, uh, mulțumesc, doamna președinte. Dați-mi voie să spun în numele grupului ALDE de fapt, să vă mulțumesc în, grupul, în numele grupului ALDE și în numele Croației că noi considerăm că această cooperare este extrem de valoroasă. După cum știți, ALDE a acordat foarte multă atenție creșterii economice, creării de locuri de muncă și Salutăm această inițiativă de a crea fondul uh, european pentru investiții strategice. Comisia noastră, comisia noastră va fi evaluat în 2019 în uh, conformitate cu rezultatele pe care le vom avea în crearea de locuri de muncă. Și de aceea vrem să vă spunem că aveți tot sprijinul nostru pentru acest uh, proiect. Ca raportor pentru strategia Adriaticii și Mării Ionice din partea Parlamentului European, vreau să, întreb, vreau să pun câteva întrebări. Această strategie include, pe lângă statele membre, Italia, Slovenia, Croația și Grecia, Câteva alte țări candidate, precum Serbia, Bosnia-Herzegovina, Muntenegru și Albania. Ați vorbit despre posibilitatea proiecte, uh, finanțării de proiecte de infrastructură și în energie. În uh, Balcani avem un mare potențial pentru surse regenerabile, de exemplu energie hidro electrică. De asemenea, există un proiect de a crea uh, terminale pentru gaze naturale lichefiate în uh, Croația și în România. Ne gândim la accesul pe piața italiană care se confruntă cu uh, dificultăți în aprovizionarea cu energie. Ar fi oare posibil uh, finanțarea acestui tip de proiecte avansate de țările membre sau țările candidate și care ar fi proporția între fondurile publice sau fondurile europene și capitalul privat. Dar fiind faptul că aceste elemente de infrastructură sunt administrate de către autoritățile naționale. Iată, asta este întrebarea mea. Domnul Omanji. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați invitați, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și sper că vom avea un dialog uh, sincer și util. Aș vrea să fac mai multe observații. Putem să filozofăm la nesfârșit uh, în legătură cu acest fond FEIS, dar știu că și colegii mei și uh, eu însumi împărtășim un oarecare scepticism. Suntem la un moment în care trebuie să ne mm, dedicăm uh, uh, atenția asupra funcționării acestui fond, pentru că ne confruntăm cu un milion de șomeri și trebuie să facem ceva pentru a rezolva această situație. Uh, planul Juncker este o provocare Uh, uh, și va fi, și va fi o, o piatră de încercare pentru Europa, pentru felul în care putem noi răspunde aceste, acestor uh, um, provocări cu care ne confruntăm în, în uh, economie. Sunteți uh, comisar pentru uh, dezvoltare uh, regională. Am mai vorbit și cu alți comisari la afaceri economice și bugetare, de exemplu, și uh, vrem să abordăm această dezbatere în contextul politicilor regionale. Aici avem câteva întrebări, și anume, prima dintre ele. Am ascultat ce ați spus cu atenție și spuneați că nu există criterii geografice de uh, aprobare a proiectelor. În aceste condiții, noi deducem Eh, dedicăm cam 350 de miliarde pentru a reduce disparitățile dintre regiuni. Sigur că asta trebuie să vină în eh, completarea eh, fondurilor de, con- de coeziune și nu, din potrivă, să destabilizeze utilizarea acestor fonduri. Există riscul ca investitorii privați să uh, nu își concentreze investițiile decât în uh, marile metropole și nu cred că asta se va datora unei intruziuni politice. Eu cred că ar trebui, din potrivă, să orientăm aceste investiții către regiunile care au uh, ratele șomajului mai mari și către regiunile în care investitorii au mai multă nevoie în acest moment. Deci, uh, ce putem să facem ca să atingem acest obiectiv? Atunci, uh, sigur că am avea foarte mult de câștigat. Um, cunoașteți o regiune ultraperiferică, insula Reunion, insulele Reunion, planul Juncker uh, își propune să mobilizeze factorul economic și sperăm că nu ne va ignora dar de asemenea sperăm să nu fim dezamăgiți. Toate aceste regiuni îndepărtate, în toate aceste regiuni care sunt uh, în curs de dezvoltare, care va fi consecința dacă nu va ajunge acolo niciun euro din planul Juncker? Trebuie să nu uităm aceste aspecte. În al doilea rând, uh, o a doua chestiune pe care vreau să o menționez. Ca să meargă acest plan, trebuie să se implice autoritățile locale și regionale, pentru că, concret, vedem foarte bine că actorii locali sunt cei care pot să organizeze activitatea economică și să emane propuneri concrete pe care să le transmită băncii europene de investiții. În Franța, cel puțin, uh, statul lucrează împreună cu regiunile pentru elaborarea de propuneri deja. O a treia observație și ultima, v-am ascultat uh, cu satisfacție menționând uh, cercetarea fundamentală printre prioritățile acestui fond. Mi se pare normal cercetarea și dezvoltarea Uh, mi se par domenii uh, care pot aduce beneficii extraordinare. Și vă, v-aș atrage atenția, deja v-am scris în acest sens, asupra economiei albastre, cum se numește, a creșterii albastre care o, pe care o reprezintă potențialul mărilor și oceanelor Uh, din punct de vedere economic. În uh, momentul de față știm că Europa este prima putere maritimă mondială și trebuie să valorizeze aturile de care dispune pentru, adică în folosul tuturor regiunilor maritime din uh, Europa și în beneficiul uh, regiunilor ultraperiferice pe care nu trebuie să le neglijăm. Mulțumim, domnule MRG. Vielen Dank auch den Doamna Vala. Vana. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc invitațiilor noștri pentru intervențiile lor și pentru prezența lor astăzi alături de noi. Nu este, nu este pentru prima dată când ni se alătură, am avut uh, posibilitatea de a întâlni în diferite comisii și în plen. Uh, și uh, mă bucur tare mult că iată au ajuns până la urmă și la Comisia Ruj, uh, Regii. În numele verzilor vreau să spun că, bineînțeles, și noi suntem de acord cu promovarea unui pachet de investiții care să afecteze uh, economia reală. E clar că e nevoie de investiții private și publice pentru a depăși criza, pentru a întări puterea de cumpărare și, de asemenea, pentru a da la o parte, practic, politica aceea de austeritate care ne-a împovărat atât. Mă bucur foarte mult, domnule Molterer, că ați vorbit despre infrastructura socială ce ne preocupă pe toți și asta este critica importantă a, crit- a verzilor, deci ce ne pre- preocupă pe noi ne preocupă faptul că dimensiunea socială, cea de mediu și cea democratică până la urmă sunt uh, oarecum umbrite aici în structura care ne este prezentată nouă din experiența pe care am fi putut o trage din uh, politicile structurale, din fondurile structurale și cele de coeziune, Uh, am fi putut veni aici cu o structură mai uh, logică. Dacă în trecut uh, partenerii sociali, actorii locali nu au fost luați în considerare, de ce să nu o facem de acum înainte? Dar pe lângă asta, obiectivele ni se par nouă o preocupare în sine. Investițiile nu sunt un obiectiv în sine, nu orice investiție este una bună sau durabilă. durabilă, ci până la urmă uh, Uh, se pune problema în ce sectoare se face uh, investiția, în ce regiuni se face ea și uh, în ce măsură aceste investiții aduc valoarea adăugată cetățenilor europeni. Și prin urmare, se pune întrebarea cum anume aceste obiective vor fi într-adevăr Um, legată, obiectivele acestui nou uh, fond vor fi legate de obiectivele deja stabilite la nivel european, spre exemplu cele stabilite în strategia 2020. Mă întreb în ce măsură aceste investiții vor putea, într-adevăr, contribui la atingerea acelor obiective deja statutate. În ce măsură investițiile sociale, domnule Molteret, uh, vor fi promovate? Unde anume, în ce uh, uh, regulă, în ce dispoziție se vorbește despre investiția măcar a unui cent, eurocent, în educație, în programe de formare, în alte programe sociale de acest gen? Spre exemplu, de la Comisia pentru Ocupare știu că s-a purtat o dezbatere uh, foarte încinsă pe tema includerii în uh, comitetul acesta director sau în Comisia pentru Investiții a unor experți experți în domeniul social, astfel încât să ne putem asigura că aspectul social este într-adevăr luat în considerare în uh, atribuirea fondurilor. Dar pentru că nu s-au stabilit niciun fel de praguri pentru uh, reprezentanța socială, nu s-au uh, oferit niciun fel de locuri experților sociali, tare ne facem griji că uh, Uh, până la urmă, vorbele acestea frumoase nu se vor transforma neapărat în realitate și, prin urmare, Face nu va face investițiile pe care le promite în domeniul uh, social. Ce îmi puteți spune pentru a mă liniști? De asemenea, cum anume vă puteți asigura că fondurile nu vor fi investite în, as, în proiecte care contravin obiectivelor 2020? Uh, cum anume mă puteți asigura că investițiile nu vor aduce niciun fel de atingere obiectivelor de mediu, etc. Și încă ceva, uh, cotele regionale. Știți prea bine studiul uh, Organizației Internaționale a Muncii, care spune clar că procentul de sau potențialul de, obiect, de ocupare conținut de face va fi atins doar dacă se fac investiții în acele regiuni care, în care acum șomajul este mare și doar dacă la nivelul statelor membre se fac într-adevăr investiții în programe de uh, ocupare. Cum vă veți asigura că asta se va întâmpla? Mulțumesc, doamna D'Amato. Grazie al comisarul per essere Eh, Mulțumesc. Acum câteva zile, domnule comisar, a declarat că aveți nevoie de persoane foarte calificate eh, pentru a avea creștere economică și a combate șomajul. Deci, uh, nu trebuie să ținem cont de uh, deficitul uh, statelor atunci când facem cheltuieli în acest sector. Așa a spus dumneavoastră. Și eu sunt de acord. Dumneavoastră a spus că e nevoie de creștere, de dezvoltare, care să țină cont de aspectul strict social. Atunci, de ce includeți finanțarea fondurilor, din fondurile structurale și de, coerență, de coeziune în calculul deficitului? Pare nu e vorba de un instrument uh, foarte important pentru a reduce disparitățile economico-sociale și teritoriale în UE și uh, reducerea investițiilor publice în Europa? Iată, gândiți-vă la Fondul Social European aplicat în educație. Știm că se aplică, se aplică o anumită flexibilitate în legătură cu FEI, dar doar anumitor state și instrumentele acestea sunt diferite, mai ales în uh, obiectivele politicii de coeziune și în uh, motivul pentru care au fost create. Mulțumesc. Uh, a list of five more names. Mulțumesc, domnule președinte. Încă cinci vorbitori sunt înscriși la cuvânt. Le dăm, uh, îi ascultăm pe toți, dar cu întrebări punctuale, vă rog, scurte, ca să poată și răspunde oaspeții noștri. Doamna Spirachi. Da, întrebarea se adesează, cred, amândurora um, și aș dori să întreb dacă, mă rog, comitetul director sau comitetul pentru investiții, nu știu cine exact, dar se va ține cont de către aceste organisme viabilitatea proiectului și împrejurile financiare speciale de anumite țări, cum ar fi Grecia. The EFSI is ready to cover the risks. Face uh, este pregătit să acopere riscul anumitor țări și o a doua întrebare. Procedura de selecție. Se va ține cont în aceasta și durabilitatea locurilor de muncă. Deci, este și durabilitatea un, un factor. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Breso. Dar vă rog, uh, succint dacă se poate. Da, mulțumesc, uh, doamne, și mulțumesc și invitațiilor noștri. Uh, eu aș avea o întrebare care privește o mai bună înțelegere a conceptului de platformă de investiții. Dacă am înțeles eu bine, vorbim aici de platforme de finanțare prin care se colectează fonduri și apoi se coordonează investițiile. Deci, dumneavoastră credeți că e posibil ca în cadrul acestor platforme să se garanteze și capacitatea de a fi finanțate proiecte care produc externalități pozitive, dar care nu neapărat uh, produc pe termen scurt și uh, beneficii de pe urma investițiilor, la, la fel ca alte uh, proiecte din aceste platforme. Deci sunt preocupat, poate că uh, există o carență acestor externalități uh, pozitive în anumite proiecte. Mulțumesc. Mulțumesc acum, domnul Olbricht. Mulțumesc, domnule comisar. Multe întrebări s-au pus aici privitoare la uh, poziția. Bun, eu sunt membru și pentru Comisia de Bugete, deci înțelegeți, uh, cred, ce discuții înfierbântate au fost acolo, mai ales după reuniunea de astăzi. Întrebarea în continuare e de unde se provin acești bani. Dar nu vreau să vă pun această întrebare, că deschid cutia Pandorei. Așadar, eu aș întreba ce se întâmplă cu relația între fondurile structurale și FACE. Pentru că, iată, putem găsi în diferite documente, de exemplu, spunându-se că nu-i prevăzut niciun mecanism prin care FACE ar putea contribui la capitalizare. Not contribute to the... Deci fondurile structurale nu pot, continua, nu pot contribui la capitalizarea FACE. Însă, se poate face un mix uh, cu anumite instrumente. Poate îmi puteți explica și mie. Like, like for example, we have the, the fund. Dar ar da, trebui lucrurile să fie foarte simple. Un fond cu investiții private, fără influență politică, fără influență geografică. Pentru asta sunt două influențe importante. Deci vin investitorii din zone diferite, dar va fi vorba de o investiție de risc. Atunci, bineînțeles că va fi nevoie de garanții din partea sistemului. Și apoi se începe organizarea proiectelor și atunci întrebarea ar fi ce se întâmplă cu fondurile structurale? Care ar fi legătura dintre fondurile structurale și fondul acesta pentru investiții structurale? Se leagă asta și de întrebare cu platformele a întrevorbitoare mele. Dar poate ne puteți explica că avem două versiuni. Într-una, uh, cele două sunt separate, în a doua versiune sunt complementare. Poate ne puteți explica. Mulțumesc, domnul Van Miltenburg. Miltenburg. Da, în legătură cu criteriile, uh, e vorba de companii de până la 300 de angajați. Dar uh, nu doar acestea au dificultăți în a-și finanța proiectele, pentru că există beneficii și în favoarea IMM-urilor. Ați putea să ne explicați de ce uh, această decizie, cred eu, destul de arbitrară cu cei 300 de, până la 300 de angajați? și închideți ușa uh, marelor companii. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Bogovici, dar tot așa, uh, uh, o întrebare scurtă, vă rog. Mulțumesc. Eu susțin ideea în discuție, deoarece consider că succesul acestui proiect va fi benefic pentru toți. Aș avea câteva întrebări. În primul rând, băncile pentru dezvoltare la nivel național, care va fi rolul acestora, mai ales pentru IMM-uri? A doua întrebare. Sunt și eu de acord cu domnul Iacobcici și anume să găsim proiecte comune în ce privește, de exemplu, terminalul de gaz, gazoductul din uh, Adriatică de Nord. Astfel putem uh, rezolva și probleme legate de mediu în această zonă și să facem un pas și spre Uniunea Energetică. Și în al treilea rând, eu sunt uh, sloven. În Slovenia am avut multe probleme în ce privește catastrofele naturale și inundațiile. Uh, ne puteți asigura că va exista finanțare pentru uh, prevenirea catastrofelor naturale, a inundațiilor din aceste fonduri? Pentru că aici, uh, sigur, nu există beneficii economice, însă totuși știm că prevenirea e mult mai bună decât a trebui să acționezi după ce se produc inundațiile, mă scuzați. Președinte, din nefericire nu mai avem timp, oaspeții noștri vor avea acum cuvântul pentru a încerca să răspundă. Sper că nu va fi ultima discuție. Sigur că noi uh, ne-am exprimat deja speranța că ne vom revedea în mod constant ca să putem discuta și rezultatele finanțării. Bun, uh, vă rugăm cine începe, domnul Katainen. Mulțumesc, mă scuzați, trebuie să fiu foarte succint Eh, trebuie să particip la un alt eveniment, dar a spune în primul rând, sigur, acest fond nu va rezolva toate problemele. E vorba de 60 de miliarde în 3 ani eh, pentru investiții private sau eh, PPP-uri. Acum BEI, pe de altă parte, asigură 67 de miliarde pe an, deci, de exemplu pentru finanțarea unui proiect școlar în Regatul Unit. Multe necesități despre care s-a vorbit aici, sigur că se uh, potrivesc uh, activității de zi cu zi a BEI. Dar fiecare este uh, un proiect diferit și fondurile acestea sunt diferite. În primul rând, dacă luăm rubrica 1A, acoperim 70% din fonduri și doar Erasmus și Galileo mai rămân. Și dacă vrem să începem negocierile cu 28 de state membre, cu parlamentele naționale și Parlamentul European, nu știu dacă vom fi gata până în luna iunie. Deci cred că ar îngreuna situația o astfel de soluție. Cum în legătură cu uh, ratingul Uniunii Europene, dar Standard Poor's ne-a uh, scăzut deja ratingul și bun, sunt 25 de miliarde în facturi neplătite la politica de coeziune, plus nu mai știu câte din alte rubrici, ăsta e adevărul și nu ne putem asuma riscul să nu dispunem de 60 de miliarde 16, mă scuzați, 16 miliarde, pentru că dacă nu se va întâmpla așa, există riscul să ne, se fie, să ne scadă ratingul și celelalte agenții. Asta ar însemna că ar fi afectate țările cele mai vulnerabile. Nu cred că are sens să ne asumăm acest risc. De aceea trebuie să știm exact de unde și când uh, sosesc banii cercetarea fundamentală și instrumentele financiare. În programul Orizont 2020 avem 77 de miliarde ca resurse pentru, deci mai mult cu 48% decât acum 2 ani. Acum încercăm să utilizăm 3,5% ca instrument financiar pentru a mm, crește nivelul de finanțare a ă, cercetării. Am vizitat, cum spuneam, mai multe instrumente care au utilizat deja instrumente financiare și care sunt dornice să recurgă la aceste instrumente și pe viitor, chiar și în Cipru, care uh, se află în situații, uh, într-o situație financiară nu uh, deloc ușoară și acolo se știe că sectorul privat va trebui să participe la unele proiecte, apoi guvernele la fel trebuie să-și facă treaba, însă nu, nu pot dispune de împrumuturi sau instrumente financiare. Așadar, haideți să avem o atitudine deschisă, pentru că putem ajuta cercetarea, sigur, cu mai multe resurse de finanțare. Domnul Omerge a spus că resursele trebuie direcționate către domeniile cele mai afectate de șomaj. Sunt convins că așa va fi, dar, de exemplu, dacă vedem ce se întâmplă în sectorul IMM-urilor, problemele sunt uh, cam aceleași, fie că e vorba de Franța, Germania, Cipru și alte țări. Deci, lipsa de lichidități sau acces la finanțare. Deci nu e neapărat uh, uh, factorul geografic, nu e neapărat decisiv. Apoi, infrastructura, cercetarea, Bun, asta se întâmplă uh, activitățile de cercetare acolo unde sunt universitățile, dar, uh, din nou, avem nevoie de investiții în zonele mai sărace ca să uh, impulsionăm creșterea. Și FEI, deși nu există prealocare, trebuie să fie un sprijin pentru utilizarea de instrumente financiare în toată Europa pentru, în scopuri diferite, desigur, și de aceea e foarte important să existe acest nod de, uh, de consiliere ca toate țările să poată beneficia de aceste oportunități cu asistența BEI, a Comisiei, desigur, care își vor juca și ele rolul ca să ajute în zonele cele mai puțin dezvoltate. Da, dar Mata poate nu s-a înțeles bine ce am spus. Eu uh, am spus în legătură cu cheltuielile pentru educație, am spus săptămâna trecută că dacă am avea o regulă de aur, eu aș fi de acord ca toate cheltuielile în educație să uh, fie eliminate de la calcularea deficitului. Da, atunci ar trebui să se întâmple la fel cu restul bugetului. Asta e motivul pentru care nu dorim să utilizăm atât de mult bani publici sau nu încurajăm banii, uh, statele membre să cheltuiască mai mult sau să-și uh, sporească nivelul datoriei publice și ne concentrăm uh, asupra atragerii resurselor private, că nu vrem să creștem impozitele, ci să încurajăm investițiile sectorului privat. Doamna Spirachi. Chiar ieri m-am întâlnit uh, cu uh, reprezentanții sectorului industrial. Bun. Una din caracteristicile EFSI e că acoperă riscul, dar uh, în mod diferit de la țara la țară. Bun, mă voi opri aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Molterer, pe scurt, domnule Van Nistelrooy, da, avem experiența în a face acest mix cu banii de la nivel central și subvenții BEI, ați dat uh, exemple corecte, gândiți-vă și la obligațiuni de proiect. Gândiți-vă la inițiativa pentru IMM-uri, la fel, Spania e un bun exemplu, uh, mai sunt și alte țări, Malta, Portugalia, interesate în acest proiect. 2007 până în 2013 am uh, investit 90 de miliarde în cofinanțarea fondurilor structurale în statele membre, deci deja am făcut multe în domeniul coeziunii. Acum a doua observație. Face nu înlocuiește rolul jucat de BEI, deci noi continuăm activitățile noastre normale și EFSI ne conferă posibilități în plus uh, de a acționa, doamnă Creel. cheia problemei cu garanțiile e următoarea, că dacă începem acest exercițiu, noi ne asumăm răspunderea pentru întreaga durată a investițiilor, care de obicei în infrastructuri poate fi de 10, 20, 30 de ani. Atunci avem nevoie de siguranță că dacă începem acest exercițiu, atunci avem și garanții pe toată durata. Dacă noi creăm impresia atât în sectorul privat cât și pentru agențiile de rating că asigurarea garanțiilor se face de la an la an, atunci lucrurile nu vor funcționa. Motiv pentru care respectăm și ținem la acest principiu și solicităm sprijinul, pentru că asta e cheia până la urmă. Și apoi, politicile Uniunii Europene sunt baza activității BEI știm care e uh, raționamentul politic al Orizont 2020. Dacă vedem pe activitățile BEI, acum 10 ani uh, IMM-urile nu erau o prioritate, nici schimbările climatice. Între timp, uh, a apărut și eficiența resurselor, uh, acoperită de un sfert din activitățile noastre, apoi uh, IMM-urile reprezintă chiar un procent mai mare. Uh, în ce privește alegerea proiectelor, e procedura uh, normală, mm, la nivelul B, dar în plus avem și acest comitet al investițiilor care decide garanțiile pentru un anumit proiect. Uh, el este cel care aprobă sau nu. Uh, înseamnă că procesul de selecție este făcut de profesioniști și în plus Comitetul acesta pentru investiții ia hotărârea dacă se, se folosească garanția sau nu. Domnul Iacobcic. Bun, uh, planul Juncker se referă la statele membre, dar BEI nu lucrează doar în statele membre, de aceea opțiunile pe care le-ați menționat dumneavoastră, cei din Croația, cu proiectele transfrontaliere, da, sunt posibile. Noi avem uh, facilitatea de investiții pentru Balcanii de Vest, de, de pildă. Deci uh, se poate face o cooperare transfrontalieră, însă inițiativa ca atare se referă doar la statele membre, cele 28 de state membre. Chestiunea cu coeziunea. Bun, aici lucrurile sunt uh, pe dos. Aici e vorba de un uh, instrument uh, suplimentar, cât de, de exemplu în sectorul uh, IT putem combina două mari orașe și investițiile vor fi făcute doar de sectorul privat de acolo și se creează venituri, dar dacă vorbești de bandă largă în zonele rurale, atunci ai nevoie de un instrument specific de susținere. Or, tocmai am început discuțiile cu Phil Hogan, comisar pentru agricultură, uh, pentru uh, dezvoltarea rurală, iată, este un potențial instrument de cooperare și susținere a inițiativei cu bandă largă. Avem și discuții uh, cu alte direcții generale ale Comisiei care își dau seama că o cooperare cu noi uh, permite uh, um, realizarea de mai multe proiecte. Bun, cooperarea cu instituțiile naționale. Eu am utiliza termenul instituții, pentru că nu toate cele 28 de state membre sunt uh, bănci uh, de promovare a investițiilor. Mm, e vorba de o cooperare de mai multe tipuri. Aceste bănci sunt utilizate ca intermediari ai noștri pentru a acorda credite IMM-urilor, dar pot fi un instrument în care să se utilizeze contribuțiile naționale pentru proiecte sau pentru platforme de investiții. Așadar, uh, avem aici un parteneriat uh, foarte interesant pe viitor. Doamna Vana, aici trebuie să clarificăm ceva. BEI nu este cea care creează proiecte, ci le finanțează doar. De aceea, sigur că ne interesează să uh, avem uh, partenerii noștri la fața locului care să fie activi și trebuie să se intensifice cooperarea cu autoritățile regionale, de exemplu, uh, ca ele să cunoască întregul potențial uh, al unei cooperări cu BEI. Și apoi, extrem de important, domnul Juncker, când uh, a lansat această inițiativă anul trecut uh, în Parlamentul European, a spus că FACE este doar o parte a strategiei. Piața unică a energiei, de exemplu, piața de capital, apoi reformele structurale atât de necesare, sunt alte fațete ale activităților noastre. Dar cred că putem să vă convingem și pe dumneavoastră uh, prin uh, discuții ca cea de astăzi și sigur că sunt uh, de acord, trebuie să ne întâlnim în mod constant, doar ca să vă convingem că într-adevăr aducem valoare adăugată. Exemplul cu infrastructura ne arată clar care este potențialul Uh, conlucrării noastre. Inovarea, alt exemplu foarte grăitor. Că uh, această cooperare cu Comisia are un sens foarte larg și deja finanțăm proiecte de educație, deja finanțăm uh, mediul universitar. Asta putem face cu Face și putem face cu mai multe posibilități de succes și cooperarea cu uh, alte fonduri, da, se concretizează prin inițiativa pentru, pentru IMM-uri, cu această platformă, pentru instrumente, ce am menționat eu cu inițiative Compass, cu celelalte direcții generale, cu un al treilea nivel de cooperare. Și încă observație sau răspuns. Marile companii, nu, nu, nu le-am închis ușa în nas, noi facem în continuare uh, uh posibilă cooperarea cu ei. Bun. Sigur că noi susținem și mari companii în mod uh, obișnuit. Facem uh, activitate de cercetare, dezvoltare, de finanțare pentru cercetare, dezvoltare, dar vedem că mai ales IMM-urile și firmele cu dimensiuni medii au nevoie de susținere specifică, pentru că cele mari au acces la piața de capital, au experiență, au lichidități. Ceea ce nu neapărat este uh, cazul IMM-urilor și facem uh, finanțare pentru activitățile anti de prevenire a inundațiilor, tocmai așa cu un mix de fonduri structurale cu împrumuturile noastre, însă cu o precondiție. Și asta vorbesc, vorbesc asta din propria experiență, din activitatea mea de dinainte. E nevoie de o strategie specifică pentru o anumită țară. Pentru că dacă nu se alocă fondurile în mod greșit, se investește într-o parte, intrând în contradicție cu altă parte a unei potențiale strategii anti-inundații. De, aici, de aceea noi vrem să respectăm criterii clare și această precondiție, că vrem să avem rezultate și apoi dorim eh, cu orice preț să, eh, ca banii investiți să fie și folosiți și mm, respectăm acest principiu pentru că suntem o bancă și vrem să ne și recuperăm banii dacă se poate cu uh, proiecte fiabile. Da, președinte, mulțumesc și mulțumesc în numele tuturor membrilor comisiei noastre. Deci promitem că vă vom invita din nou alături de noi și noi vom veni, spun invitații. Bun, o pauză de un minut după care vom continua.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 Okay, may I ask you for silence in the meeting room? Vă rog să faceți liniște. We continue with our agenda. Continuăm cu ordinea noastră de zi. Okay, we continue with our agenda. The next point is Continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi vom avea un schimb de opinii cu privire la un document de lucru referitor la politica de coeziune și comunitățile marginalizate. Doamna Reinke este raportoarea noastră. Domnia sa ne-a prezentat proiectul său de document și uh, va avea acum posibilitatea de a și-l prezenta Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Avem doar un document de lucru în momentul de față, un document de lucru care cred că va fost distribuit deja. Mai întâi de toate vreau să vă prezint uh, contextul în care apare acest raport. Știți prea bine că pentru noua perioadă de finanțare 2014-2020 actorii au fost, uh, au fost uh, obligați, practic, să includă comunitățile marginalizate ca uh, unul dintre grupurile țintă. Și uh, vrem să vedem în raportul nostru în ce măsură, în practică, acest principiu s-a aplicat. S-a vorbit deja încă din 2009 despre comunitățile marginalizate și vrem să vedem dacă grupurile marginalizate într-adevăr au fost luate în considerare și au fost ajutate. În plus, acum, în perioada de criză, vedem că toate comunitățile marginalizate din Europa uh, sunt chiar mai afectate de criză decât majoritatea populației. Consecințele cu care se confruntă aceste comunități sunt deosebit de grave. Politica de coeziune este tocmai de aceea, din punctul nostru de vedere, unul dintre instrumentele esențiale care ne-ar putea ajuta la combaterea acestor consecințe. În același timp, multe municipalități europene se confruntă cu probleme bugetare și uh, ce înseamnă asta? Înseamnă renunțarea la, practic, politicile inclusive, la uh, politicile uh, de coeziune la nivel local. Deci raportul nostru încearcă să ia în considerare toate aceste evoluții, încearcă să vină cu recomandări, recomandări pe care nivelul european le-ar putea da pentru ca politica de coeziune să uh, Uh, ajută într-adevăr comunitățile marginalizate. Ce am făcut noi pentru a pregăti acest document de lucru? Am uh, analizat uh, acordurile de parteneriat și uh, programele operaționale deja adoptate. Am încercat să acumulăm informații de la fața locului, de la diferitele instituții. Am încercat să includem pe cât posibil uh, societatea uh, civilă, diferite grupuri, adică care se ocupă de politica de coeziune, dar și Uh, până la urmă persoane care, se, care lucrează direct cu uh, comunitățile marginalizate și tocmai de aceea ne-am adresat unui număr mare de ONG-uri în pregătirea acestui raport. Uh, din la Kirsten, de acolo de unde vin eu și uh, am reușit să obținem multe informații. De ce? Pentru că acolo activitățile în ceea ce privește comunitățile marginalizate sunt deosebit de intense. Există mulți imigranți care vin în această zonă și tocmai de aceea vrem să vedem uh, în ce măsură uh, Uh, autoritățile îi pot ajuta sau politica de coeziune îl poate, îi poate ajuta. Bun, vorbeam despre comunitățile marginalizate. La început am, început să, am uh, încercat să Uh, decidem dacă o definiție a acestui concept este necesar sau nu. E bine, până la urmă am decis că o definiție foarte strictă a acestui concept nu este necesară. Am decis că vrem, vrem mai degrabă să menționăm anumite atribute, condiții de muncă, condiții de sănătate, excluziunea cu care se confruntă anumite grupuri în diferite societăți, la niveluri diferite. Acesta era unghiul sau perspectiva din care vroiam să urmărim com, uh, comunitățile marginalizate. Principiile care stau la baza raportului uh, vor fi non, nediscriminarea și, de asemenea, uh, combaterea sistematică a inegalității. Inegalitatea este, de fapt, una dintre marile probleme cu care se confruntă aceste grupuri pe care le tratăm noi aici. Unul dintre grupurile care este în prim plan și care a fost uh, permanent discutat uh, este grupul romilor din Uniunea Europeană. Prin urmare, în raportul nostru vrem să vorbim despre combaterea discriminării împotriva romilor în Uniunea Europeană. Vrem să vedem ce putem face în acest sens prin intermediul politicii de coeziune și, de asemenea, vrem să ne aplecăm asupra metodele lor de, care trebuie să fie folosite la nivel de state membre pentru combaterea acestui flagel. De asemenea, vorbim sau vrem să vorbim despre accesul la serviciile publice care trebuie să fie acordate acestor persoane discriminate. De asemenea, vrem să promovăm o, niște servicii mai prietenoase, mai binevoitoare, să nu uităm că persoanele marginalizate cu greu au îndrăzneala necesară pentru a, a se adresa cuiva și tocmai de aceea serviciile sociale trebuie să fie mai prietenoase. Ei bine, despre asta vrem să vorbim în raportul nostru. De asemenea, vorbim despre aplicarea principiului parteneriatului ca bază obligatorie. Un alt uh, obiectiv principal, uh, esențial, este uh, de asemenea abordarea explicită, dar nu exclusivă în ceea ce privește asocia- asistența socială. Vrem să ne asigurăm că toate măsurile luate ajută într-adevăr comunitățile marginalizate, dar nu doar aceste comunități, ci societatea pe ansamblu până la urmă. De asemenea, subliniem în raportul nostru corupția și combaterea corupției. Din păcate, adeseori fondurile de coeziune sunt folosite pentru, între ghilimele, pentru fondurile, pentru comunitățile marginalizate și venim cu recomandări uh, pentru îmbunătățirea situației. Acum, structura raportului uh, se va baza pe fazele politicii de coeziune. Vom porni de la pregătirea, de la fazele premergătoare ale politicii de coeziune, începem cu uh, negocierea acordurilor de parteneriat. Ei bine, în această fază sau în acest moment, faza aceasta deja a trecut, în acest moment al uh, perioadei de programare. Așadar, dar vrem ca pe data viitoare, la următorul uh, cadru financiar, situația să stea altfel și să se facă evaluările clare în contextul acestor acorduri de parteneriat. Vrem ca toate obiectivele sau uh, toate toate cele care ne-au fost spuse nouă de către actori și de către ONG-uri uh, Uh, toate principiile care ar trebui să fie aplicate să se aplice într-adevăr în această pre, etapă premergătoare a politicii de coeziune. Vrem să ne asigurăm că în timpul distribuirii acestor fonduri, uh, principiul uh, parteneriatului este într-adevăr subliniat. Acum, a doua fază, faza de implementare, ei bine, din discuțiile pe care le-am purtat noi, am ajuns la concluzia că abordarea trebuie să fie una integrată. Am văzut o serie de exemple încununate de succes uh, în care s-au folosit diferitele aspecte, s-au folosit diferitele fonduri pentru ca proiectele rezultate să respecte această abordare integrată domeniile educației, ocupării, uh, locuințelor și sănătății au fost cu toatele menționate în timpul uh, uh, dezbaterilor și pentru aceste domenii există mai multe fonduri care pot fi folosite. Vrem să recomandăm o serie de instrumente care au avut, care au adus cu sine efecte pozitive uh, asub, la nivel de dezvoltare a comunităților. Uh, dar mai există și abordarea teritorială care și-a dat uh, s-a dovedit uh, utilă când vine vorba în special de minoritățile sau uh, aceste comunități marginalizate. Mai vrem să să subliniem și uh, necesarul de Uh, instituții și personal care să se ocupe de, într-adevăr, de comunitățile uh, marginalizate. Ne dăm seama că există prea puțini funcționari uh, experți în acest domeniu la nivel național și tocmai de aceea trebuie să promovăm tipul acesta de capital uman pentru ca aceste tipuri de comunități să aibă de câștigat. Încă un lucru pe care l-am discutat mult în uh, Uh, contextul acestui raport a fost problematica mainstreamingului. Uh, comunitățile marginalizate nu trebuie să fie incluse uh, doar prin intermediul articolului 9.2 din dispozițiile generale, ci trebuie să joace un rol important și în celelalte fonduri, pentru că, până la urmă, acest concept sau această problematică este una orizontală care poate fi uh, folosită și poate, poate fi uh, promovată și prin alte instrumente. Ei bine, vedem în continuare că nu există prea multe proiecte încununate de succes în acest domeniu. Din ce motiv? Multe dintre proiectele deja implementate nu sunt sustenabile. După o perioadă de finanțare de 2-3 ani, din păcate, proiectele nu pot supraviețui și uh, lucrul acesta, lucrul acesta trebuie să se schimbe. Avem nevoie de o perspectivă pe termen lung când vine vorba de politica de coeziune și comunitățile marginalizate. Perioada de monitorizare s-a dovedit a fi esențială de asemenea. În momentul de față ne dăm seama că monitorizarea nu se face bine. ONG-urile printre altele, ne-au spus clar că monitorizarea constă în bifarea unor căsuțe. Este vorba despre o monitorizare cantitativă și deloc calitativă. Prin urmare, nu se evaluează maniera în care uh, proiectele au adus cu ele beneficii uh, la nivelul comunităților mar marginalizate. Deci, monitorizarea trebuie să se îmbunătățească în cadrul monitorizării uh, e important ca uh, reprezentanții ai comunităților marginalizate să fie incluși în proces. Deci uh, aceste persoane trebuie să fie prezente în comisiile de evaluare dacă e să vedem clar care sunt beneficiile aduse de un proiect sau altul. De asemenea, crearea de rețele este subliniată în raportul nostru sau va fi subliniată. În momentul de față vedem că nu există experiență, nu există neapărat idei sau legături între grupuri. Avem nevoie de o, un schimb de bune practici și uh, doar astfel putem ajuta comunitățile marginalizate să aibă un glas mai uh, mai puternic în contextul politicii de coeziune. Vedeți prea bine, am investit multă energie, multă pasiune, mult efort în uh, redactarea acestui document de lucru. Uh, ce urmează pe viitor? Ei bine, abia aștept să lucrez cu toți raportorii din umbră și, de asemenea, cu reprezentanții diferiților actori, cu reprezentanții ONG-urilor pe care le-am contactat și care au multă experiență în acest domeniu. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră, criticile la adresa acestui document de lucru. Marta viitoare vom avea prima întâlnire cu raportorii din umbră și abia aștept să mă întâlnesc cu colegii. Doamna președinte, Vă mulțumesc, într-adevăr era vorba despre un document de lucru, dar oricum, raportul va veni în curând îmi dau seama din discursul dumneavoastră. Dau cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Vort. Mulțumesc uh, foarte mult. A fost o prezentare deosebit de interesantă acestui document și a studiului care va veni. Salut inițiativa și uh, îi mulțumesc raportoare pentru tot ce a făcut până în momentul de față. Sunt de acord cu raportoarea, avem nevoie de o viziune sau o abordare strategică în domeniul politicii de coeziune. Într-adevăr, trebuie să evaluăm uh, efectele pe termen lung ale proiectelor finanțate de Uniunea Europeană. Am fost foarte încântată să aud uh, propunerea aceea de a avea o abordare deschisă vis-a-vis -vis de comunitățile marginalizate. Din păcate, n-am fost neapărat deschiși sau prietenoși cu aceste comunități, mai ales atunci când a venit vorba de alocarea de fonduri și finanțarea acelor proiecte care într-adevăr aduc uh, cu sine efecte benefice și poate tocmai de aceea comunitățile marginalizate nu prea folosesc aceste fonduri. Am citit în uh, documentul dumneavoastră despre pseudo-ONG-uri. Într-adevăr, și eu am avut uh, ex experiențe negative în trecut și sunt de părerea, uh, de aceeași părere cu dumneavoastră, și anume că aceea, aceea că trebuie să sprijinim și să lucrăm cu uh, organizațiile care într-adevăr sunt uh, active într-un domeniu. De asemenea, trebuie să colaborăm strâns cu actorii implicați la fața locului pentru a putea mai apoi promova durabilitatea proiectelor. Uh, și a programelor. Și uh, durabilitatea aceasta este, practic, cuvântul cheie pe care trebuie să îl transformăm în realitate. Dați-mi voie să vă cer o clarificare. În uh, document se spune că raportul nu va veni cu o definiție a comunităților marginalizate, ci va prezenta diferitele caracteristici ale, ale acestor comunități, lipsa de acces la educație, sănătate, etc., etc. Sunt de acord că a ne axa raportul pe o singură comunitate ar fi o mare greșeală. Dar oricum, documentul dumneavoastră de lucru dă exemplul romilor. Și tocmai de aceea întrebarea mea, uh, în ce sau cât de largi vor putea fi până la urmă exemplele incluse în acest raport. De asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra proiectelor uh, culturale care sunt bazate pe dialog, pe schimburi culturale uh, și care au drept uh, obiectiv uh, sporirea coeziunii sociale și integrarea până la urma comunităților marginalizate. Uh, eu cred că raportul, de asemenea, ar trebui să, se, să, se, să ofere, ofere o atenție sporită copiilor, tinerilor care trăiesc în uh, sărăcie sau sunt afectați de sărăcie. De asemenea, comunitățile rurale și cele din zonele periferice trebuie să fie incluse aici. Aștept cu nerăbdare să colaborez strâns cu doamna raportor. Mulțumesc foarte mult. Domnul Iacovcici urmează. Um, uh, lepo Poštovana predsjednice, poštovane kolegice. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi eh, colegi, tocmai mi s-a înmânat acest document. N-am putut să citesc foarte rapid, dar am tras concluzia că e vorba despre problemele comunității rome din Europa. Este un lucru despre care am vorbit și în plenară. Sunt unul dintre cei care cunosc foarte bine problemele romilor. Am uh, lucrat foarte mult cu comunitățile rome și pentru integrarea acestora și cred că unele lucruri au fost deja foarte bine spuse aici, foarte bine formulate, trebuie să le discutăm, desigur, și cred că acesta este unul dintre motivele pentru care colegii noștri din partea verzilor au hotărât să elaboreze acest document. Totuși, um, comunitatea romă este doar una dintre comunitățile marginalizate în Europa. Trebuie să ne străduim să includem și alte astfel de comunități, precum Uh, comunitățile foarte sărace, oamenii fără locuințe, am uh, vorbit uh, cu reprezentanții unei asociații care reprezintă oamenii fără domiciliu. Mai sunt și alte minorități marginalizate, deci n a trebuit să vorbim doar despre romi. Sigur că trebuie ajutat trebuie ajutate aceste persoane, dar sunt uh, foarte multe persoane care au nevoie de ajutor, nu numai comunitatea romă. Cred că ar trebui să elaborăm și noi un raport uh, în privința minorităților, pentru că acesta nu atinge echilibrul uh, corect după părerea mea. Din păcate, eu nu voi putea să iau parte la întâlnirea de joi, pentru că va trebui să fiu în Croația, dar voi transmite contribuția mea la acest document. Domnul Van Nistelrooy acum. Joachim Zeller, vicepreședintele Comisiei uh, nu a putea vorbi pe acest uh, subiect și deci de aceea aș vrea să spun că ne preocupă foarte mult uh, subiectul. Ați reușit într-un termen foarte scurt să surprindeți esența problemei? Am adaptat între timp uh, regulamentele. Statele membre sunt acum în uh, postura de a uh, acționa pentru a veni în ajutorul grupurilor marginalizate și suntem și noi în măsură să acordăm finanțare pentru aceste programe. Dacă mi-amintesc bine, cam 6% din fondurile pentru dezvoltare regională pot fi uh, utilizate pentru astfel de programe. Dar fondurile acestea sunt uh, utilizate într-o foarte mică măsură. Deci este o diferență mare între resurse și punerea lor la treabă prin oferirea de servicii la nivel local. Deci, așa să uh, spun și eu că, sigur, uh, comunitatea romă reprezintă o parte semnificativă, dar uh, sunt foarte bine reprezentați în același timp. Uh, și se discută foarte adesea problemele comunității rome. Se vorbește despre proiecte de construcții de locuințe, de proiecte de educație și cred că ar trebui să ne concentrăm și noi asupra acestor lucruri. Trebuie să ne asigurăm că ceea ce nu se uh, folosește fonduri regionale, fonduri sociale, vor fi utilizate. Trebuie să vedem de ce nu au fost utilizate până acum. Cine este răspunzător la nivelul statelor membre? Suntem acum la jumătatea perioadei și avem aici o problemă pe care trebuie să o analizăm mai îndeaproape. Vreau să cer uh, statelor membre să ia măsuri uh, la nivel uh, local, pentru că proximitatea teritorială este un factor foarte important. Noi putem să stabilim niște lucruri la nivelul nostru, dar trebuie să cerem și celor care se ocupă de, această, de aceste probleme la nivel local să-și facă treaba. Fiindcă fiecare trebuie să-și aducă contribuția. Nu ne dorim acum un raport uh, pe care să nu-l putem discuta, ne dorim o dezbatere mult mai substanțială Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna D'Amato. Sì, grazie. Io ringrazio la collega per il lavoro che... Mulțumesc și mulțumesc colegilor pentru documentul trimis. Eh, încep cu sfârșitul raportului pentru observații. A spune că trebuie să implicăm toți actorii implicați, statele membre, autoritățile regionale, locale. ONG-urile, societatea civilă. Asta mai ales în momentul în care vorbim de necesitatea de a programa și a aplica acțiuni pentru a lupta împotriva dezavantajelor economice, sociale, culturale ale comunităților marginalizate. După cum se spune în document, noi avem o serie de inițiative în acest sens, de exemplu uh, finanțarea prin FEDER din 2010, în coordonare cu alte acțiuni la nivel european, programul Erasmus+, Plus, programul pentru cetățenie, mă refer și la noi instrumente, cum ar fi investițiile teritoriale integrate și dezvoltarea locală de tip participativ. Însă aș dori foarte mult să văd proiectul de raport al colegei și ce, uh, cum, să înțelegem modul în care toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pot fi utilizate într-un mod cu adevărat eficient pentru a rezolva aceste probleme. Deci, excluziunea socială, rasismul, din nefericire, sunt două probleme foarte mari ale eh, societăților europene, deci sunt de acord cu raportarea, nu doar că e necesar, ba chiar e fundamental să avem o legătură, în mod, eh, o legătură instituțională între Comisie, statele membre și autoritățile locale și regionale ca să se utilizeze toate finanțările și instrumentele avute la dispoziție date mai precise cu procentajele de alocare a fondurilor din 2010 și până acum, uh, de exemplu, locuințe pentru comunitățile marginale există deja utile și uh, de altfel și colega cere comisiei uh, date, deja și-a cerut-o deja din 24 februarie. În încheiere, eh, mai spun că măsurile în ce privește educația și eh, creșterea capacității acestor comunități marginalizate pot fi un bun punct de plecare pentru rezultate concrete eh, în domeniul cultural, economic, social, pentru a ajuta comunitățile marginalizate. Thank you. Thank you very much. Is there anybody else? Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Vlogovici. Mulțumesc uh, pentru acest uh, document foarte interesant. Uh, trebuie să spun că urmăresc acest aviz cu interes și încerc să contribui pe baza experienței personale. Pentru că am fost primar mulți ani într-o localitate în care am avut o comunitate romă de mari dimensiuni. Adesea știm că mai ales uh, în provincie uh, sătenii nu doresc prezența comunităților rome în apropiere însă am reușit să creăm uh, posibilități legale pentru construcția de locuințe, pentru integrarea uh, copiilor uh, romi în uh, școli. Am reușit să contribuim la îmbunătățirea condițiilor lor de viață pentru a ne asigura că cei care sunt născuți în acești ani vor avea un trai normal, o condiții normale de viață și am vrea să vedem aceste inițiative transpuse la nivel european. Nu dorim ca, adică dorim ca nimeni să nu mai trăiască în condiții uh, insuportabile. Ceea ce se întâmplă acum în uh, Europa este îngrozitor și nu e vorba numai de populația romă. Sunt uh, instanțe pe care nu le putem uh, tolera. Conform uh, experienței mele, este esențial să partajăm responsabilitățile. Politicienii nu trebuie să caute profit atunci când pun în aplicație când pun în aplicare aceste proiecte, ci ar trebui să încerce doar să îmbunătățească condițiile pentru acești oameni trebuie să găsim soluții la nivel local, uh, regional și european. Uh, susțin, deci, uh, în continuare acest aviz. Dacă oamenii conviețuiesc cu comunitatea romă, trebuie să găsească modalitatea de a trăi împreună. Sigur, finanțarea europeană este foarte importantă Însă cred că este mai ușor să garantăm investițiile dacă ne bucurăm de finanțare externă. E mai ușor pentru comunitățile locale pentru că nu trebuie să își golească propriile buzunare. Cred că Parlamentul European și Comisia noastră în special trebuie să se asigure că această situație se va îmbunătăți pe viitor. Mulțumim, doamna Smolcova. Voi fi foarte succintă, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc pentru acest document de lucru. Am ascultat-o cu mare atenție pe doamna raportor. Prezentarea ei a fost deosebit de interesantă. Am uh, putut uh, face o legătură între această propunere de, de Uh, raport sau între acest raport și tema pe care am discutat-o, uh, din păcate, prea târziu ieri la plenară. Iată, comunitățile rome și starea, situația comunităților rome este deosebit de importantă. Problematica abuzului este esențială. Uh, acest raport însă va trebui să ne ajute să avem până la urmă o imagine de ansamblu cât mai apro- aproape de realitate asupra situației uh, comunităților uh, um, marginalizate. Eu sunt din Slovacia, avem o mare comunitate de romi acolo și tocmai de aceea vreau să colaborez strâns cu doamna raportor, să o ajut. Mai există alte, do- alte persoane care doresc să intervină? Nu? Atunci voi interveni eu. Bulgarian. Uh... O să vorbesc limba bulgară pentru a împărtăși opiniile pe această temă. Aș vrea să iau cuvântul pentru că problema comunităților marginalizate este una dintre cele mai grele care încă rămâne nerezolvată și în țara mea, în Bulgaria. Sunt uh, conștientă de faptul că emigranții bulgari uh, sunt, uh, nu sunt priviți cu ochi buni în alte state membre. Prezența lor creează adeseori probleme acolo unde se duc și Cam asta este um, imaginea tipică a emigrantului din estul Europei. Aș vrea să mă concentrez asupra nevoii de integrare a comunităților marginalizate prin intermediul pregătirii formării profesionale și a educației. Putem uh, investi ani de zile în uh, îmbunătățirea condițiilor de, de viață pentru aceste uh, comunități, dar aceste investiții vor rămâne fără rezultat dacă mentalitatea acestor comunități nu se schimbă, dacă ele nu au uh, posibilitatea de a participa la viața socială și economică a comunităților. Și asta se poate face doar prin educație și formare. Aș vrea să ne concentrăm deci și asupra acestui lucru în raport. Îmi place foarte mult, adică mi-ar plăcea ca textul uh, să se concentreze asupra elementului integrării prin intermediul educației și formării profesionale. Dar dacă ne concentrăm pe acestea, cred că vom putea gradual treptat să rezolvăm problema comunităților marginalizate în loc să agravăm această problemă. Nu e vorba aici numai de comunitatea romă. Există și alte comunități marginalizate care migrează dintr-un stat membru în altul pentru că nu au acces la educație. De aceea sunt uh, marginalizată. Aceasta a fost contribuția mea ca membru al comisiei. Acum domnul Zver, Milan Zver. Da, eu sunt uh, Milan Zver. Uh, Doamna președinte, m-ați uh, inspirat să spun și eu câteva cuvinte am fost uh, ministru al educației în țara mea și problema comunității rome a fost mereu în centrul preocupărilor mele, o perioadă îndelungată. V-ați referit la formarea profesională ca mijloc de integrare a populației rome. Poate ar trebui să ne gândim mai mult uh, la copii. Trebuie ca ei să se integreze, să socializeze încă din clasele primare și avem uh, o abordare, adică încercăm o abordare inovativă în Slovenia. Cum să facem ca copiii comunității rome să rămână în școli? Am uh, uh, desemnat din comunitățile rome mentori care să aibă grijă ca acești copii să frecventeze cursurile grădinițelor sau școlilor la care erau uh, înscriși, care au grijă ca aceștia să-și facă temele. Proiectul acesta a fost încununat de succes și s-a bucurat și de finanțare europeană. Eu cred că pe baza unui schimb de bune practici am putea să îmbunătățim integrarea populației rome în societatea noastră. Vreau să subliniez încă o dată că acest lucru nu este valabil doar pentru populația romă, ci și pentru alte comunități defavorizate și probabil că acest concept ar putea fi lărgit. Mulțumesc foarte mult! Acum, dacă nu mai uh, dorește nimeni să ia cuvântul, am să dau cuvântul reprezentanților comisiei de la DG Employment și DG Regio. Doamna Bjornson și domnul Deckersmacher de la DG Employment și domnul Urmos de la DG Regios. Un care dintre dumneavoastră dorește să ia cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, Ștefan Chesar de la Digi Employment. Uh, mulțumesc uh, pentru acest document de lucru foarte interesant. Uh, uh Doamnă Rencă, salutăm această inițiativă pentru că nu poate exista coeziune socială și economică fără integrarea cu <coughs> comunităților marginalizate. Recunoaștem uh, provocările pe care le-ați identificat în documentul dumneavoastră sunt foarte multe, într-adevăr, dar sperăm că odată cu intrarea în vigoare a noului regulament, a noului program, să rezolvăm o serie din mm, problemele pe care le-ați uh, observat. Există mai multe feluri de abordare, mai multe instrumente cu care sperăm să uh, rezolvăm aceste probleme. Acum uh, fondurile urmează Uh, prioritățile politice, finanțează prioritățile politice și una dintre ele este integrarea romilor. Noi, noul regulament a uh, introdus o, o prioritate de investiție mai uh, puternică. Noul regulament stabilește și principiul parteneriatului care prevede că în toate etapele programelor să fie implicați reprezentanții comunităților marginalizate și, de asemenea, introduce posibilitatea de a consolida capacitățile ONG-urilor implicate în uh, reprezentarea comunității rome, de exemplu. Sperăm că aceste noi uh, reglementări și noi instrumente să uh, Uh, rezolve o serie de probleme. De asemenea, am sugerat ca în raport să se facă distinția între fostele uh, uh proiecte din uh, perioada anterioară de programare și proiectele pe care le vom finanța în următoarea perioadă de programare. Știți foarte bine, aș vrea să subliniez încă o dată că suntem aici într-un domeniu de competență partajată, deci uh, trebuie să avem uh, grijă ca toți cei implicați să-și uh, asume un rol. În numele DigiRegio vreau să pun și eu o întrebare. Puteți să ne spuneți care este calendarul, adică cum vă propuneți să acționați și când va fi finalizat acest aviz? Mulțumesc, Doamna Renke, doriți să răspundeți sau reacționați? Mulțumesc pentru feedback. Aș începe cu întrebarea cea mai practică. Calendarul în prezent este vom avea raportul, proiectul de raport în comisie pe 4 și 5 mai. Adică acesta va fi pasul următor și Votul va avea loc, dacă nu mă înșel, înainte de vacanța de vară. Apoi, uh, cred că au fost câteva contribuții foarte bune și uh, o să ținem cont de ele când uh, elaborăm proiectul de raport. Vreau doar să Mă refer la câteva dintre ideile menționate pentru că cred că problema definiției a intervenit în mai multe uh, intervenții. În discuțiile pe care le-am avut și noi, uh, nu ne-am uh, mărginit la discuții cu reprezentanții comunității rome, ci am avut discuții și cu alți factori implicați platforme sociale și așa mai departe, ONG-uri care reprezintă diverse grupuri marginalizate în uh, societate. Într-adevăr, este un lucru pe care l-am realizat uh, din, uh, din aceste discuții și anume faptul că comunitatea română este cea mai mare din Uniunea Europeană care se confruntă cu acest fenomen de discriminare, de excludere, de marginalizare. Și de aceea am vrut să fie acest lucru foarte clar în uh, documentul nostru. Uh, avizul va ține însă cont și de celelalte grupuri uh, în aceeași situație. Suntem încă în faza de identificare a problemelor și de aceea sunt fericită că mă bucur de, că Comisia își oferă uh, sprijinul. Vom identifica felul în care s-au cheltuit banii până acum și cum vor fi cheltuiți de acum înainte în contextul noului regulament care vine să încerce să rezolve anumite probleme Există programe operaționale adoptate deja conform noii perioade de finanțare, dar remarcăm că încă sunt probleme pe care mai trebuie să le discutăm pentru că nu e suficient să adoptăm un regulament și să credem că toate problemele vor dispărea. Doamna D'Amato a pus problema cooperare cu alte mecanisme de finanțare, cu alte fonduri. Una dintre idei ar fi, de exemplu, inițiativa pentru locuri de muncă pentru tineri, adică felul în care această inițiativă poate fi folosită astfel încât să servească comunităților marginalizate. Pentru că s-a subliniat deja uh, importanța creării de locuri de muncă, trebuie să vedem cum putem uh, combina diverse posibilități de finanțare. În ceea ce privește um, gradul, nivelul de sensibilitate al acestui aviz, trebuie să vă amintesc că și Comisia FEM va avea un cuvânt de spus, iar în ceea ce privește uh, celelalte fonduri, uh, de exemplu Fondul Social European, cred, sper că vom uh, avea discuții foarte strânse și o cooperare fructuoasă în acest domeniu. O altă idee s-a referit la partea, la dimensiunea educațională. Eu cred că cu aceste patru direcții de acțiune, educație, uh, sănătate, locuri de muncă și locuințe, cred că uh, putem să pornim la drum pentru a încerca să îmbunătățim situația comunităților marginalizate din Europa, implicându-i și pe ei în același timp în toate fazele dezbaterii, astfel încât să facem pași mari înainte, sprijin ceea ce spunea domnul Van Nistelrooy, că acest aviz se referă la comunitățile marginalizate, dar nu trebuie marginalizat el însuși pe calendarul nostru de lucru. Deci trebuie să aibă o prioritate sporită în Parlamentul European. Ieri a fost ziua internațională a romilor și pentru mine trebuie să știți că este un subiect uh, de suflet, a trebuit să îi acordăm mai mare prioritate, să discutăm despre discriminare și excludere socială în, la toate nivelele societății europene. Uh, now We continue. Mulțumesc. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de proiectul de aviz uh, către abordare integrată a patrimoniului cultural european. Raportor e domnul Andreea Cozzolino. Comisia de fond este Comisia pentru Cultură. Noi pregătim un aviz pe care probabil că îl vom vota în luna mai luni, 13 aprilie, până la orele 12, uh, a fi termenul pentru depunerea amendamentelor, ca să putem vota în mai. Patrimoniul cultural uh, privește regiunile europene și are un rol important pentru uh, a stimula cultura europeană, implicarea autorităților locale și regionale, Anul trecut Comisia a adoptat o comunicare privitoare la o abordare integrată. Cultural and Education Committee is drawing up and... Eh, sigur că noi ne bazăm pe, această, pe acest document eh, în, avizul, în elaborarea avizului nostru. O facem deoarece politica pentru coeziune e o sursă importantă de finanțare pentru proiecte de infrastructură culturală în perioada 2007-2013 eh, s-au investit aproximativ 6 miliarde de euro în proiecte culturale de 15 ori mai mult decât bugetul pentru cultură. E doar un detaliu, sunt convins că, că domnul Coțolino ne va oferi mai multe informații, așa că îi dau cuvântul molto rapidamente. Mm, sì. Da, foarte rapid. Noi avem un rol foarte important de jucat în politica de coeziune. Noi suntem cei care aduc cele mai multe contribuții în ce privește resursele financiare. Aici e vorba de un sector de mare importanță, nu doar pentru efectele culturale din punct de vedere al identității Uniunii Europene, dar mai ales uh, factor economic, produ- producerea de bogăție, de locuri de muncă. Uh, se nasc multe mm uri inovatoare în acest sector. Uh, fluxurile turistice de calitate, dar și importante în ce privește cantitatea, ne, ne vizitează. Este vorba de o uh, un element pentru regenerarea teritoriilor noastre. Deci este un complex întreg de activități. Noi, după cum s-a spus, trebuie doar să ne dăm avizul. Comisia competentă e cea pentru cultură și educație. Și semnalăm aici trei puncte principale, aș spune eu, rezumat. În primul rând, legătura în care în demararea uh, raportului dintre planurile naționale și, re, și regionale uh, o introduce Comisia Europeană în uh, ce privește utilizarea resurselor. Că nu e vorba doar de politica marilor proiecte, așa încât trebuie să facem o reflexie de natură critică în raport cu alegerea comisiei. Deci, când e vorba de situri non-UNESCO, trebuie făcut o legătură și uh, situri UNESCO trebuie, uh, nu trebuie făcut această legătură. Bun, aici este o problemă care ține și de individualizarea, găsirea resurselor. Unul din proiectele în legătură cu care uh, sau pe care s-a concentrat atenția Comisiei Europene Uh, situl de la Pompei cere investiții mult dincolo de 5-10 milioane indicate aici ca fiind uh, uh, praguri obligatorii. E vorba acolo de o capacitate de a cheltui care acum e departe de nivelul dorit, 100-120 de milioane de euro. Deci, sunt acolo niște praguri obligatorii care mm, sunt, cred eu, prea severe în legătură cu investițiile. A doua observație legată de tema discutată aur, deci cum uh, integrăm politica aceasta bazată pe poziția de coeziune, cum, uh, legăm, cum o legăm de planul Juncker, mai ales uh, în ce privește selecția proiectelor, în, în ce privește participarea sectorului privat, pentru că patrimoniul nostru cultural este imens și e clar că există mult spațiu pentru inițiativa privată care poate însoți subvențiile de la nivel comunitar. Și o a treia observație, trebuie să existe un raport strâns mă rog, toate politicile europene, de exemplu Orizont 2020 și noua programare a resurselor comunitare în perioada 2014-2020 ca să nu avem două abordări uh, care să nu fie coordonate între ele. Astea ar fi cele trei observații pe care le facem noi în acest aviz. Sigur că ne bazăm și pe contribuția celorlalți colegi. Va fi o întreagă discuție și eu uh, voi ține cont de toate sugestiile, dar cred că astea ar fi cele trei puncte principale pe care să ne bazăm uh, avizul pentru Comisia de Cultură și Educație. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Zver a cerut să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Și vreau să mulțumesc uh, domnului Coțolino pentru că ne-a prezentat uh, această chestiune. Avem nevoie da, de o abordare uh, Uh, la nivel general, eu sunt și membru al Comisiei pentru Cultură, aici sunt membru supleant, eu voi vota în favoarea avizului și în favoarea rezoluției, însă dați-mi voie să fac niște comentarii scurte. Comisia ar fi putut da dovadă de mai multă ambiție când a pregătit propunerea, inclusiv în ce privește titlul, să uh, nu aibă o, o, o, un titlu atât de metodologic, abordare integrată, să vorbim de o listă de uh, domenii de interes pentru patrimoniul cultural, fiecare cu propria identitate teritorială, sigur, identități diferite în funcție de regiuni, de națiune și o bună parte din patrimoniul nostru cultural uh, are o notă europeană care trebuie menținută și uh, chiar de, mai bine dezvoltată. Sigur, potențialul economic nu trebuie neglijat, mai ales turism, în turismul cultural care creează noi locuri de muncă. Avem o dimensiune europeană. Regiunile noastre au multe puncte de interes în ce privește patrimoniul cultural Deci cultura este un element care permite Europei să fie mai competitivă în uh, noua situație geostrategică mondială, că nu suntem o superputere economică, nu suntem o superputere militară, uh, nici chiar în politica externă, iar din punct de vedere demografic uh, și acolo avem probleme cu îmbătrânirea populației, însă iată, suntem o superputere culturală. Sunt multe produse culturale, nu, doar, nu vorbesc acum doar de patrimoniu. De exemplu, industria cinematografică. Acolo ocupăm locul 2 în lume după Hollywood. În fiecare an în Europa se publică cele mai multe cărți la nivel global. Noi exportăm produse culturale. Iată, uh, toate astea sunt semnele unei bune calități a vieții în Europa, care ar trebui protejată și pe viitor. Deci, până la urmă, ce vreau eu să spun? Vreau să spun că nu e vorba doar de o cultură materială, ci de modul nostru de viață. Cred că trebuie să punem accentul și pe asta. Sigur că avem programul european, am început digitalizarea patrimoniului cultural european și așa mai departe și trebuie menționat, cred, și acest aspect în raport. Și trebuie să vorbim și de potențialul planului de investiții Juncker pentru cultură. Că asta a fost menționat și de raportor. Și pare bine că abordăm acest subiect, are o natură transversală, iată două comisii se ocupă de acest subiect și eh, cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc acum domnul Iacov Cici. Mulțumesc pe viitor. Experții spun că SUA se va transforma într-un uh, mall gigantic uh, și uh, Africa va fi o destinație turistică naturală și Europa va deveni un muzeu. Acum nu știu dacă futurologii au dreptate sau nu, însă oricum o asemenea inițiativă este de dorit și grupul ALDE va încerca să-și aducă și el contribuția la calitatea acestui document. mai ales dacă ne gândim că patrimoniul nostru cultural este renumit în întreaga lume. De exemplu, câte situri UNESCO avem în Europa, dar vreau să mă refer și la aspectele mm, nemateriale ale patrimoniului cultural. Noi avem un potențial fantastic și cred că trebuie exploatat. Vom participa activ la elaborarea vizului uh, și cu asta vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Renche. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc domnului raportor. Credem și noi că e o dezbatere foarte importantă, cea legată de patrimoniul cultural european. Citind textul, vreau să spun că ar trebui mai bine subliniat uh, ceva menționat în uh, prezentarea domnului raportor, de să nu ne concentrăm doar pe proiecte mari și să arătăm uh, și că există inițiative culturale de mai mici dimensiuni ale sectorului creativ care au însă influență pozitivă la nivel local pentru dezvoltarea locală și sunt factori de creștere economică de asemenea. Și mai ales aici uh, trebuie noi să vedem uh, cum putem cel mai bine să susținem proiectele la nivel local, la scară mai redusă. Pentru că adesea exact acesta e tipul de proiecte care poate stimula dezvoltarea și uh, a, a, poate și proteja patrimoniul cultural. Poate că Bun, acum se vorbește despre investițiile în cultură, în patrimoniul cultural și sunt foarte importante. Cred că acum cu acest aviz Trebuie să profităm de uh, moment uh, și mm, în discuția care va urma în legătură cu regulamentul finanțării și să spunem că am dorit investiții în cultură, care să reprezinte și ele o prioritate pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Thank you very much, Madame D'Amato. Si, Doamna D'Amato, mulțumesc colegului pentru aviz încep cu notă pozitivă, dar am apoi și niște critici. E un aviz care se bazează pe potențialul unor proiecte culturale, ă, pe valorizarea antreprenoriatului și cercetarea și IMM-urile și avizul sublinează că și ă, proiectele FEDER pot fi legate de valorificarea patrimoniului cultural și reprezintă un exemplu bun de guvernanță la multinivel care se, în care se aplică principiul subsidiarității. E interesantă și ideea de a utiliza platforma Valor, care până acum a fost utilizată doar pentru Creative Europe și Erasmus+. Plus. Dar trebuie să vedem uh, ce date vor apărea pe platformă. Și, și acum trec la partea negativă Poate că nu trebuie să mizăm doar pe marile proiecte. Dacă în aviz se dă exemplul cu Pompei, poate nu e bine sau nu e suficient. De ce spun asta? Pentru că și doamna comisar Crețu recent a subliniat că există riscul de a se pierde acești bani. Un proiect mare cu 100 milioane de euro Uh, apoi 35 din cofinanțare națională, 70 din fonduri comunitare. Dar iată că din 47 de șantiere prevăzute funcționează doar 9. <laughs> Parchetul a deschis o anchetă, deci nu e cazul ca un asemenea proiect să apară ca exemplu în avizul nostru. Noi trebuie să spunem că e important să mizăm pe cultură pentru creștere și dezvoltare. Cred că putem uh, da alte exemple. Mulțumesc, acum doamna Ward. Mulțumesc, o dezbatere foarte interesantă, cred eu. Dar riscăm să vorbim doar despre trecut și nu despre viitor. Sigur, trebuie să conservăm aceste lucruri din trecut în prezent. Dar cred că poate lipsește un aspect aici, anume modul în care trecutul ne poate învăța să avem un viitor mai bun. Sunt multe situri de patrimoniu cultural în întreaga Europa care totuși sunt uh, și amintirea ale unui trecut uh, nu atât de glorios în Europa. Bun, Europa este pe cale să se redefinească și riscul este să o facă din punct de vedere al extremiștilor și atunci trebuie să uh, identificăm și să includem foarte clar și să încercăm să atragem atenția asupra un, unor situri care ne arată câte lucruri rele s-au întâmplat în Europa. Nu doar lucruri ca Auschwitz, dar și uh, locuri ca Auschwitz, dar și locuri de dimensiuni mai mici. De exemplu, când am fost la Budapesta acum câțiva ani, Am vizitat un muzeu de mici dimensiuni. Uh, e muzeul torturilor serviciilor secrete comuniste și m-a emoționat profund și este o clădire nu neapărat remarcabilă, dar efectul asupra mea a fost uh, profund și avem datoria să uh, conservăm acele situri ca să servească de memento de ce anume există Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Fanister. Mulțumesc. Eh, doamna Maletici n-a mai putut să rămână, ea este raportor din umbră, dar mi-a lăsat câteva note. Dar eh, acum aș vrea să spun că da, eh, patrimoniul nostru cultural este bogat, este diversificat și în zilele acestea, în politică, în, comitetul, uh, în Comisia uh, pentru Regiuni, vorbim de uh, o specializare inteligentă. Acolo sunt exemple de bune practici care să faciliteze procesul de învățare. în care putem să profităm de patrimoniul cultural, fie că vorbim de clădiri sau de situri de interes cum putem să le utilizăm cât mai bine eh, dar asta ajutând și comunitățile locale cu eh, implicarea mediului de afaceri, că avem atâta locuri pe care le putem vizita, sigur, cu o taxă de intrare, de exemplu, Italia. Italia este un exemplu tipic pentru patrimoniul cultural, dar e greu de întreținut întreg acest patrimoniu. Uh, trebuie să modernizăm modul de administrare a patrimoniului, de exemplu turismul, desigur, uh, vizitarea muzeelor. Asta pe de-o parte. Cum putem noi, cei de la Comisia Regiunilor, să facem o legătură cu instrumentele cu care lucrăm noi? Uh, în economia cunoașterii cu acest sector, cu specializarea inteligentă. Poate vom găsi o soluție. Deci e bine uh, că aveți această abordare de natură mai generală, uh, pentru că sunt multe fonduri care uh, pot fi utilizate, fonduri regionale, fonduri social, chiar și FEDER sau fondul maritim, mă gândesc la zonele de coastă ale Europei, că nu e de folos acest fond doar pentru activitățile de pescuit, ci și pentru menținerea siturilor de coastă. De asemenea, noi activități de turism, cu crearea noi locuri de muncă. Trebuie să vedem uh, modul în care Comisia monitorizează toate aceste activități. Uh, bun, eu cinstit vorbind, cred că uh, de exemplu, nou regulament, dacă nu e folosit în mod inteligent, uh, ne poate pune bețe în roate. Vedem vedem uh, care sunt sursele potențialelor probleme. Vedem, uh, avem aceleași cifre ca cele din ultima perioadă putem adresa întrebări uh, Comisiei Europene, putem să-i cerem să monitorizeze lucrurile, să ne informeze și după cum am mai spus, uh, avem acel prag de 5 milioane de euro. Dacă combinăm sursele de finanțare, 5 uh, milioane e un prag foarte scăzut. Deci e de dorit mai multă flexibilitate. Mulțumesc! So can you allow me again to take a... Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, o fac eu în calitate de membru acestei comisii și continui în bulgar. I'd like to say as follows. Uh, това, uh, с което ни запознава доклада на господин Гуцулино е... Și a spune următoarele. Raportul uh, sau avizul pregătit de colegul nostru e foarte important pentru dezvoltarea regională Uh, în multe state membre uh, ale Uniunii Europene. Finanțarea proiectelor care promovează patrimoniul nostru cultural înseamnă că e posibil să avem produse turistice noi, astfel încât uh, mediul de afaceri local va putea fi sprijinit. Și este o practică uh, ce de asemenea stimulează dezvoltarea regiunilor noastre. De aceea eu sunt uh, convinsă că putem într-adevăr uh, să obținem astfel bune rezultate uh, și o specializare inteligentă a regiunilor. Dar pentru asta este necesar ca regiunile să elaboreze strategii pentru promovarea propriului patrimoniu cultural și în același timp să și garanteze un acces uh, înlesnit la siturile de patrimoniu și să se asigure că sunt oferite servicii suficiente dincolo de accesul la uh, siturile de interes cultural. Și în acest sens, eu sunt de acord cu raportorul. Într-adevăr, nu ne putem limita uh, doar la uh, această sumă de 5-6 milioane. Sunt multe proiecte care au un potențial uriaș, însă uh, au nevoie de finanțare suplimentară pentru finalizarea proiectelor. Câteodată, din cauza finanțării neadecvate, sunt proiecte care se opresc la jumătate și nu uh, beneficiază de finanțare din politica de coeziune. Bulgaria, în programul său operațional, uh, s-a referit în mod specific la dezvoltarea siturilor culturale. E una din uh, prioritățile noastre în politica de coeziune și ca un rezultat acum uh, avem zeci de locuri în Bulgaria în care Eh, valorificăm siturile de patrimoniu cultural și s-au creat locuri de muncă, eh, am stimulat dezvoltarea IMM-urilor cu furnizarea de servicii pentru turiști și am stimulat și dezvoltarea regiunilor. Și vreau să mulțumesc eh, domnului raportor. Sigur că sunt și alte proiecte, nu doar Pompei, Bine, Pompei este un loc unic în Europa, însă eu uh, personal susțin uh, ideea ca fiecare regiune să elaboreze o strategie pentru a uh, crea și proiecte de mai mici dimensiuni, dar care să impulsioneze dezvoltarea economică a unei regiuni. Cum în limba engleză. Dacă nimeni nu mai vrea să ia cuvântul, dau uh, cuvântul reprezentanților Comisiei Europene. Uh, din partea Direcției Generală pentru Educație și Cultură și din partea DG Regio. Cine dorește să ia cuvântul? Vă rog. Vă rog. Thank you very much, Madam Chair. My name is Murray Gilland. I'm Head of Unit for Operational Mulțumesc, doamna președinte. Sunt într totul de acord cu cele pe care le-am auzit aici. Comisia Europa, Europeană este de părere că patrimoniul cultural poate contribui la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă, iar acest potențial trebuie să fie exploatat. Comisia vorbește de altfel despre importanța abordării integrate și strategii integrate în domeniul acesta al pat patrimoniului cultural. Vedem uh, că și statele membre, într-o mai mare sau mai mică măsură, acordă importanță patrimoniului cultural. Spre exemplu, săptămâna aceasta sau luna aceasta, 500 de milioane de euro au fost alocate în Franța, în uh, Italia, uh, programului operațional pentru uh, pentru protecția patrimoniului cultural și mai există un alt, un al doilea program care va fi dedicat uh, prezervării, conservării patrimoniului cultural din sudul Italiei. Deci iată că patrimoniul acesta cultural este în continuare unul dintre pilonii pentru finanțare în cadrul finan- uh, de finanțare 2014-2020. S-a vorbit despre pragul de 5 sau 10 milioane de euro pentru infrastructura culturală sau turistică. Acest uh, prag, practic, vine din regulamentul european pentru dezvoltare regională. În acest regulament se vorbește despre diferitele tipuri de infrastructură care pot fi susținute din, prin acest fond, uh, Uh, pe lângă infrastructura uh, culturală, educațională, etc., sunt uh, menționate și alte domenii în care se pot folosi fondurile din, fond din FEDER și am preluat, practic, în esență, structura dispoziției din acest regulament uh, Uh, și am adaptat uh, această structură implicând și acest uh, prag. Și acest prag. Bineînțeles, Comisia Europeană vorbește despre sau se gândește la infrastructura culturală, mm, un concept pe care noi îl vedem într-o manieră foarte largă, dintr-o perspectivă foarte largă încercăm să includem aici cât mai multe uh, aspecte. Și pornind uh, de la aceasta, de la această abordare, viziune de ansamblu, venim la uh, problematica infrastructurilor de mici dimensiuni. Ei bine, dacă vorbim despre infrastructură de mici dimensiuni, atunci 5 milioane de euro este un prag foarte uh, înalt, dacă e să ne gândim la pragul, pragurile alocate în trecut genului acestuia de infrastructuri, uh, praguri care nu depășeau 200.000 de euro. De asemenea, vorbim despre investiții în infrastructura uh, de mici dimensiuni, culturală, și în acest context, bineînțeles că înțelegem că există investiții mult mai mari care se pot face în acest domeniu. Și în acest caz nu putem să ignorăm uh, speța Pompeiului. Ei bine, uh, tocmai de aceea, pentru că există aceste cazuri specifice, am inclus și cazurile excepție, excepționale. Și am ajuns la un, uh, până la urmă la un compromis. Și care e compromisul? atâta timp cât uh, proiectele de mici dimensiuni nu depășesc plafoanele care uh, au fost stabilite, nimic nu le împiedică însă să se combine între ele și să genereze practic uh, proiecte de mari dimensiuni. Asta s-a întâmplat în cazul Pompeiului. Acesta este tipul de flexibilitate pe care l-am putut noi uh, introduce. Statele membre, până la urmă, chiar dacă n-au fost foarte încântate de propunerile noastre, au acceptat, le-au acceptat. Am spus întotdeauna statelor membre că atunci când există cazuri speciale care necesită o uh, finanțare mai mare, trebuie să discute cu noi și vom găsi până la urmă o soluție. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult. Mai dorește cineva să intervină? Cineva de la DG Cultură și Educație? Da, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi veni cu o adăugire la cele spuse de colegul meu. Anul trecut am publicat o comunicare pe tema abordării integrate, tocmai pentru că eram conștienți de diferitele tipuri de impact pe care uh, patrimoniul cultural îl poate avea asupra economiei, societății europene, etc. Am pus uh, accent pe acest impact și tocmai de aceea am venit cu această uh, comunicare. Vreau să vă informez că deja am început activitățile menționate în comunicare. Spre exemplu, guvernanța locală a fost astăzi menționată de mai multe ori de către europarlamentari. Ei bine, în acest domeniu începem să discutăm cu statele membre pe tema celor mai bune uh, exemple de guvernanță de genul acesta care pot fi regăsite în statele membre și anul viitor vrem să venim cu un document care să prezinte aceste experiențe pozitive. Doamna președinte, mulțumesc. Poate s-ar putea să am niște întrebări uh, pentru dumneavoastră. 5 milioane e o contribuția de la fond sau e proiectul pe ansamblu? Iată, sunt multe detalii pe care aș vrea să le uh, înțeleg, uh, dar bine, nu voi uh, pune întrebarea aceasta acum, ci cu siguranță dialogul nostru va continua. Vă mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul din nou uh, raportorului pentru a încheia această dezbatere. No, solo davvero pochissimo. Da, doar câteva cuvinte în plus. Uh Da, e bine să avem mai mult dialog pe tema flexibilității în interpretarea articolului 3 a regulamentului, pentru că acele 5 milioane trebuie înțelese într-un, în cadrul unui proiect mai larg de investiții, atât în funcție de marile proiecte la care probabil va trebui să continuăm să uh, lucrăm, că sigur putem să cităm și alte exemple, nu doar Pompei, uh, și pentru că adesea acea cifră sau sumă nu ajută, într-adevăr, la o politică de valorificare, de promovare. Bun, și aici vorbim de alte proiecte, că sigur Pompei e un sit unic. Și apoi spun uh, colegii D'Amato vedem ce exemple să cităm, că trebuie să fim atenți. Eu citesc cazul Pompei și pentru că eu cunosc faptul că este unul foarte complex și uh, a atras atenția întregii Europe. Dar cred că nu ar fi fost corect să nu spunem nimic despre Pompei. Sigur, în primul rând e italian, dar e și uh, european. Apoi, uh, e altceva problema anchetei procuraturii Acolo nu e vorba de uh, proasta utilizare a banilor europeni, ci e vorba de proasta administrare a sitului. Dar nu e vorba acolo de bani europeni. Din nefericire, nici nu au prea fost folosite fondurile europene. Aici, aici ar trebui să avem altă discuție. Uh, cum se gestionează resursele pentru a valorifica un sit pentru care ar fi nevoie de noi excavații, pentru că experții vorbesc de 23 de hectare care încă trebuie explorate. Închipiți-vă ce potențial are Pompei. Nu vreau să trecem la altă discuție. Bun, flexibilitatea necesară, în sus și în jos. Eu nu vreau să pun sub semnul întrebării rolul și prestigiul unor proiecte mai mici decât uh, Pompei. Nu, dacă s-ar face o monitorizare atentă a celor 6 miliarde de investiții din uh, perioada anterioară de programare, ne-am dat seama că adesea a, fi vorba, a fost vorba de mici proiecte. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu e niciun risc. Deci uh, sunt de acord cu cei care au spus că nu e doar o problemă economic, uh, dar e și o mare temă din punct de vedere al identității, prestigiului uh, istoriei europene. Au mai fost și alte observații. Da, poate trebuie să vorbim mai mult de digitalizare, dar uh, eu sunt disponibil, uh, vom avea discuții cu toți colegii, cred că, iată, putem vedea că e un spirit de colaborare între noi, uh, ca să ajungem până la urmă o, una, la un aviz care se bucure de acordul tuturor, dacă e posibil. Mulțumesc, până președinte, și reamintesc colegilor care e calendarul. Pentru depunerea amendamentelor avem, un, avem termenul de 13 aprilie până la miaz și vom vota pe 5 mai în comisie. Bun. Am ajuns la următorul punct, aprobarea deciziilor coordonatorilor. Am avut o întâlnire în această dimineață. Cred că v-au parvenit deja deciziile luate prin e-mail. Are cineva ceva de obiectat? Nu cred că e cazul, deci sunt adoptate deciziile. Bun, la diverse. Dorește cineva să mai ia cuvântul? Nu. Nu e cazul și Acum mi-a mai rămas doar să vă informez că următoarea noastră reuniune va avea loc în luna mai și anume pe data de 4 mai, începând cu orele 15. Și pe 5 mai, începând cu ora 9 dimineața și până la 12.30. Și cu asta nu-mi rămâne decât să mulțumesc interpreților, pentru că ne-au ajutat mult astăzi și mulțumesc tuturor celor care au participat la reuniune și cu asta încheiem reuniunea Comisiei Regii. Mulțumesc!